Good evening, dear colleagues. Bună seara, dragi colegi. Știți cum te treaba. Haideți să-i dăm drumul. Vă rog. You may take your seats. Vă rog să luați loc și să trecem la treabă. Luați loc, vă rog, în tăcere. Sala nu este plină, este evident, dar știți cum stă treaba. Avem plenar și în același timp cu plenara noi avem această întâlnire extraordinară libe. Așadar, haideți. Bună seara! Bună seara! Ce mai faceți? Avem această situație, avem această întâlnire extraordinară care se concentrează pe audierea a trei candidați care au fost selectați de Comitetul de Selecție pentru postul de autoritate europeană de protecție a datelor. Așadar, primul lucru este adoptarea ordinii de zi și anunțurile pe președinții legate de profilul lingvistic, pentru că toate limbile vor fi disponibile, dar croata, irlandeza, letona, lituania și în malteza fac excepție. Și trebuie să susținem o recomandare a coordonatorilor reacțiile coordonatorilor privind uh, întâlnirea de pe 19 noiembrie, care se găsesc în documentele relevante care v-au fost puse la dispoziție. Dacă le adoptăm, e în regulă. Și da, văd o mână ridicată. Domnule, pusă de... Un minut, por favor. Un minut aveți. Mulțumesc, domnule președinte. Deci, în temeiul articolului paisprezece din regulamentul de procedură referitor la decizia coordonatorilor, și anume de a nu aproba sau nu a continua, nu a da curs acestei solicitări de a include pe lista europeană organizațiilor teroriste așa numitele comitete de apărare ale Republicii, aș dori să subliniez faptul că în data 26 septembrie acest grup a solicitat uh, cu urgență să aibă prioritate pe lângă Consiliu ca această organizație să fie inclusă pe lista europeană a organizațiilor teroriste s-a dat un răspuns miercurea trecută cu un rând în care s-a spus că la nivel de Consiliu nu s-a discutat această chestiune uh, și că expirase termenul. Vreau să subliniez acest lucru mai ales pentru cei care nu sunt din țara mea uh, și anume că cei de la CEDER deja au un proces pe rol sunt judecați, sunt șapte persoane care au fost reținute și sunt în arest provizoriu și uh, ei s-au remarcat prin atacuri care nu au natură politică, au atentat la uh, autorități juridice și au sabotat infrastructura. Cred că ați văzut cu toți, este vorba despre aeroporturi, autostrăzi și au afectat libera circulație între Franța și Spania și libera circulație în cadrul spațiului Schengen. Consider că întârzierea votului sau amânarea luării unei decizii în legătură cu decizia coordonatorilor sau în funcție de decizia coordonatorilor este un atentat la democrație capacitatea de a decide a acestei comisii trebuie să, să rezide aceea de a se pronunța pe asemenea chestiuni. Domnule Pusader, mulțumesc că aveți tot dreptul să faceți acest lucru, dar vreau să vă reamintesc că regula 214 din regulamentul de procedură a Parlamentului European prevede că cei care se pronunță sunt coordonatorii în reuniunea periodică, lucru care a avut loc chiar în luna noiembrie și ei sunt cei care hotărăsc dacă se include sau nu acest subiect pe ordinea de zi și este nevoie de o majoritate. Iar majoritatea coordonatorilor a hotărât în mod limpede să nu se includă această chestiune pe ordinea de zi, a ședinței libe. Însă, în orice caz, dacă dumneavoastră veniți cu această propunere și anume să se voteze în legătură cu decizia Comitetului de Coordonatori, ceea ce vă propun eu este ca acest vot să aibă loc mâine, având în vedere că mâine suntem cu toții convocați în nou în ședință extraordinar la ora 10 cu cartele de vot la purtător pentru a vota pe marginea candidaților care astăzi urmează să fie audiați în fața comisiei noastre îi vom asculta pe candidați care doresc să conducă Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor, astfel încât dacă mâine la ora 10 dimineață o să venim la noi cu cartele de vot la noi, o să supunem că această ocazie la vot și propunerea noastră. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am văzut deja că s-a uh, publicat acest lucru pe ordinea de zi. Am văzut că a apărut votarea, dar vreau să subliniez cât de important este acest subiect. Am avut trei reuniuni în cadrul ședinței Comisiei Libe și această chestiune nu s-a uh, tratat deloc, a tot fost amânat. Cred că se dorește cumva să se întâlnească un fel fel de quorum sau un fel de majoritate ca să se poată supune la vot. Vă mulțumesc. Exact, exact așa, tocmai pentru a înlesni dreptul de vot al tuturor membrilor uh, din Comisia Libe și în plen de asemenea, s-a anunțat că mâine va avea loc vot la ora 10. Veniți cu cartele de vot la dumneavoastră și cred că este momentul prielnic în care ne putem asigura că se poate face votarea în condiții prielnice. La acest punct puteți interveni dacă sunteți dumneavoastră de acord. Ceea ce este foarte important este să acceptăm recomandările Susținem decizia coordonatorilor așa cum a fost adoptată în întrunirea coordonatorilor. Recomandările sunt adoptate toate, dar aceasta, această propunere în privința care trebuie votat uh, mâine, mâine la ora 10 dimineața vom avea acest vot. Pentru restul, acestea sunt adoptate pentru că nu există o obiecție. Este în regulă. Acum să trecem mai departe. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Avem aici un punct în această întâlnire extraordinară a Comisiei Libe și anume să auzim de la candidații care urmează să conducă Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. Știți cum stă situația în privința reglementelor? Este un regulament care a fost adoptat în 2018 și Parlamentul European și Consiliul trebuie să numească conducătorul Autorității Europene, IDPS, spunem de acum, de comun acord, subliniez, de comun acord, ceea ce înseamnă că Consiliul votează în secret în primă fază și apoi această comisie liberă tot vot secret. În al doilea rând, Consiliul a votat săptămâna trecută. Acum este rândul nostru să ne facem treaba. Îi vom audia individual unul câte unul, maxim câte 45 de minute pe fiecare dintre ei. Avem trei candidați care au fost selectați pe o listă scurtă de către comisie. Sugerez, cum îi avem aici pe cei trei candidați, sugerez ca o mână, o mână dincolo de orice îndoială să tragă primul nume. Și apoi următorii doi vor fi în ordine alfabetică, dar primul va fi Mulțumesc. Mulțumesc, domnul vicepreședinte. Primul va fi Andre Sabo. Va fi primul candidat pe care îl vom audia. Și apoi vom audia candidații în ordine alfabetică. Așa că dacă nu mă înșel, al doilea va fi domnul Padova, Da, dar acesta este primul, este primul. Pe acesta l-am tras și apoi al doilea va fi domnul Vievorovski, înțeleg. Ordinea alfabetică este determinată de primul, deci primul va fi domnul Sabo, al doilea domnul Vievorovski și al treilea domnul Padova. Bun. Sugerez 45 de minute, maximum 45 de minute pentru fiecare dintre ei. Așadar, 5 minute pentru o scurtă prezentare a punctului lor de vedere în privința instituției și apoi o serie de întrebări și răspunsuri. Rapid, 10 întrebări cel mult. Un minut întrebarea, două minute răspunsul. Astfel încât să umplem spațiul cu fiecare dintre aceste puncte. 45 de minute pentru fiecare dintre candidați. Bun. Așa trebuie să procedăm Vreau să vă reamintesc că mandatul actualului conducător al autorității se încheie pe 5 decembrie, deci destul de curând. Comisia a lansat procedura de numire pe 11 aprilie. Termenul limită pentru depunerea candidaturilor a fost 16 mai, dar din păcate Lista scurtă a fost trimisă Parlamentului European și Consiliului abia pe 30 octombrie, lăsându-ne un timp foarte scurt pentru a evalua candidații și pentru a ajunge la un acord până pe 5 decembrie. Nu este imposibil. De aceea ne grăbim așa de tare. Avem această întâlnire extraordinară în această seară și mâine votăm după ce vom fi audiat pe toți trei, cum trebuie, la ora 10 dimineața. Vă reamintesc, aduceți-vă cardurile pentru votul electronic. Bun. Și din câte înțeleg, avem o listă de nume care, de membri care vor pune întrebări candidaților, un minut întrebarea, două minute răspunsul. Bun. Vom avea 10 întrebări la rând, cel mult. Le-am aici, pe listă, deci. Înțeleg că a existat o înțelegere între coordonatori pentru a aloca timpul pentru întrebări. Astfel că să fie corect pentru noi toți, încât să auzim ce trebuie de la fiecare candidat. Înțeleg că domnul Sabo este pe drum. Și cum știm cu toții că plenarea este în desfășurare, v-aș aprecia să ne ajutați ca acest proces să se desfășoare lin. Să avem întrebări de un minut, răspunsuri de două minute și fiecare din cei trei candidați să fie tratat echitabil. Bun, domnule Sabo, bine ați venit! Luați loc, vă rog. Uh, veți sta acolo, în partea cealaltă. Da, vă rog, acela este scaunul dumneavoastră. În primul rând, eu un bun venit, un bun venit călduros domnului Sabo. Ați fost ales? Sunteți primul candidat pe care îl vom audia? Nu fost spun tragere la sor. S-a tras numele dumneavoastră din plic. Și acum este rândul dumneavoastră să faceți o declarație introductivă nu mai lungă de 5 minute și apoi 10 membri ai comisiei vă vor pune întrebări de câte un minut, iar dumneavoastră veți avea două minute pentru fiecare răspuns. Cu totul 45 de minute. Tratament echitabil pentru toți trei candidații. Bun, bine ați venit și permiteți-mi să vă felicit că ați fost selectat de comitetul de selecție, pentru că cred că este o realizare în sine. Așadar, aveți cuvântul 5 minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și uh, mulțumesc în mod deosebit că m-ați extras primul din plic. Uh, aveți mână norocoasă. Mm, consider că este un semn bun. Așadar, domnule președinte, domnilor și domnilor, este o mare onoare pentru mine să mă aflu aici, alături de dumneavoastră aici și să fiu audiat de comisia dumneavoastră. După cum știți, în calitate de candidat am avut o serie de întâlniri înainte de a fi de dumneavoastră în această țară. Am subliniat în scrisoarea mea de intenție că sunt dedicat slujirii cetățenilor pentru protecția intimităților și pentru a îmbunătăți calitatea vieților. Acum am ocazia să mă întâlnesc cu reprezentanți direct aleși de cetățeni. Aflat în fața noastră, am șansa să fiu indirect în față cu cetățenii pe care îi slujesc. De aceea, pentru mine, această întâlnire de astăzi este cea mai importantă din această lungă serie de interviuri. Mm, vorbesc aici, cu responsabilitate și cu dedicație față de dumneavoastră. După cum ați văzut în civil meu, cariera mea profesională este strâns legată de Uniunea Europeană și de protecția datelor în sânul Uniunii Europene. Am lucrat ca expert național încă din 2006 uh, și 2007. Uh, am uh, coordonat și grupul uh, de lucru privind uh, uh, protecția datelor de la Consiliu. Atunci am avut prima dată discuții cu unul dintre dumneavoastră aici la această comisie. Și uh, am vrut ca președinte să aud perspectiva Parlamentului European. Uh, totdeauna am fost un bun ascultător al celorlalți. Și al treilea punct de subliniat este rolul meu uh, în cadrul Consiliului European de Protecția Datelor. Am uh, coordonat subgrupul de experți privind coordonarea și consecvența și aspectele legate de acestea. Cu această experiență și cu această bază am o poziție bună pentru a fi următorul conducător al Autorității Europene de Protecția Datelor. Realizările noastre în uh, domeniul protecției datelor private rezultate uh, sunt parte din imagini de ansamblu. Putem fi mândri noi europeni de ce am realizat. Avem cel mai solid și mai ambițios uh, cadru european, chiar dacă există anumite piese din edificiu care încă lipsesc. Vrem să protejăm această parte a acquis european uh, în fața tuturor, a partenerilor de afaceri, a țărilor terțe. Uh, Intimitatea cetățenilor noastre nu poate fi niciodată obiectul vreunui compromis. Sunt perfect conștient că Parlamentul European este un partener de încredere în ceea ce privește protecția intimității. Ehm, activitățile dumneavoastră în acest domeniu sunt impresionante. Autoritatea este recunoscătoare pentru rolul activ pe care îl jucați în această privință. Mandatul pe care l-am privit din partea cetățenilor va fi totdeauna mai important, mai important decât interesele de afaceri și considerațiile de afaceri individuale. Întotdeauna avem suspiciunea că unele companii tehnologice au o activitate monopolistă care afectează intimitatea și alte valori. Uh, concurența și uh, aceste aspecte legate de intimitate se întâlnesc în acest punct, dar protecția datelor cetățenilor noștri merge mult mai departe decât interesele de afaceri, um, uh, cum a demonstrat scandalul Cambridge Analytica. Baza societăților noastre este în joc Întotdeauna suntem vigilenți pentru a vedea dacă nu cumva instituțiile de stat au control asupra unor date specifice. În această nouă perioadă trebuie să ținem ochii deschiși nu numai îndreptați spre guvernele noastre, ci și către alți actori, mai ales cei uh, pentru că redactele private sunt uh, valori diferite, o valoare diferită față de înțelegerea noastră. Rolul autorităților noastre, inclusiv al autorității uh, europene, este să creeze o cultură a intimității și a protecției datelor care nu trebuie subestimată. Autoritatea este în mod inevitabil avocatul protecției datelor în cadrul Uniunii Europene. Acest rol este o așteptare, nu este o ambiție din partea mea în calitate de candidat, ci este realitatea. Când am depus candidatura pentru această poziție, a trebuit să țin seama și de acest rol viitor. domnilor și domnilor, aștept cu neașteptare să cooperăm pentru Uniunea Europeană, eh, sporind rolul protecției datelor private și al bunăstării liberii cetățenilor noștri. Aștept cu nerăbdare să aud întrebările și să purtăm discuția. Domnule președinte, cu aceasta încheie prezentarea. Mulțumesc că ați terminat chiar la timp. Acum să trecem mai departe. Este vremea întrebărilor. Domnul Pețola, un minut. Mulțumesc. Cadrul legal, domnule Sabo, al autorității este determinat de uh, uh, regulamentul 1725 uh, pe 2018, există și reguli de cooperare și asistență reciprocă între autoritățile naționale de protecție a datelor. Mai există provocări și cred că sunteți de acord că autoritățile naționale sunt confruntate, mai ales în situații transfrontaliere cu asemenea provocări. Ținând seama de faptul că acest regulament pe care l-am citat uh, îi dă sarcina conducătorului să coopereze cu autoritățile naționale, credeți că există loc de îmbunătățire în ceea ce privește cooperarea cooperarea între asemenea coordonatori și dumneavoastră, dacă veți fi selectat pentru acest rol, cum veți garanta faptul că autoritățile naționale au o abordare consecventă în ceea ce privește interpretarea și punerea în aplicare a achiului comunitar, respectând în același timp independența acestor autorități? Mulțumesc, aveți două minute pentru răspuns. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare în ceea ce privește consecvența și aplicarea armonioasă a protecției datelor, da, ține de autoritățile naționale de supraveghere să facă acest lucru. Între timp, ă, autoritatea europeană are un rol cheie, chiar dacă este un rol indirect. În primul rând, se ocupă de secretariatul ă, acestor, ă, legat de aceste aspecte și este o contribuție substanțială. Alt aspect pe care îl susțin și pe care l-aș uh, susține ca uh, coordonator al autorității ar fi un program de schimb de personal între autoritățile naționale și autoritatea europeană. Este un lucru foarte important pentru că autoritatea europeană este într-o situație foarte fericită. Își are sediul la Bruxelles și uh, se ocupă de, este inima protecției datelor și acest schimb ar contribui la un limbaj comun între autoritățile de protecție a datelor naționale și cea europeană. După cum am spus, am lucrat uh, ca expert național. A fost un moment foarte important din viața mea, mm, faptul că am avut această oportunitate mi-a uh, a dat un impuls carierei mele în ceea ce privește protecția datelor la nivel european și uh, a fost o implicare cu autoritatea europeană, o experiență deosebit de utilă când m-am întors uh, în țara mea de origine. Așadar, aceasta este o contribuție foarte importantă care cred că trebuie adusă. Sigur, autoritatea europeană rămâne membră Comitetului European și poate contribui la Eh, realizarea unor documente, unor declarații comune, dar eh, cred că cel mai important rol și spațiu de manevră în această fază este crearea unei rețele și a unor legături între autoritățile naționale și autoritatea, autoritatea europeană. Mulțumesc foarte mult! După ce am ascultat pe popular, acum trecem la socialiști. Un minut. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnule Sabo pentru introducere. Vreau să revin la răspunsurile noastre scrise în care vorbeați despre lansarea unei dezbateri privind valoarea datelor în procesul economic și modul în care poate fi înțelesă și susțineți de asemenea că întrebările legate de un text, legate de datele private, trebuie examinate. Cred că este o idee interesantă. Puteți să dezvoltați un pic la ce vă referiți când spuneți acest lucru. O altă dezbatere importantă în momentul de față este cea legată de inteligența artificială. Așa că întrebarea mea ar fi ce rol credeți că are regulamentele protecției datelor și datele private dacă într-o zi sau alta se va ajunge la dezvoltarea și supravegherea aplicațiilor legate de inteligența artificială. Mulțumesc! Mulțumesc că aveți două minute să răspundeți. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări, da. Poate că a fost uh, prea îndrăzneț pentru mine să menționez o taxă pentru datele private. Cine vrea noi taxe? Poate că nu e cel mai bun termen pentru lucrurile care vorbesc. Despre ce vorbesc eu, de fapt, uh, uh, practic încerc să raționez cu voce tare. Am un background academic și cred că autoritățile de supraveghere au responsabilitatea să emită idei dacă ele consideră că e o idee bună și să le transmită publicului. Și dacă aceste idei merită să fie analizate, haideți să o facem, să vorbim despre ele. Ideea este că datele personale au o valoare care poate fi exprimată și în euro și că aceste informații sunt folosite de companii și aici în special mă gândesc la giganții tehnologiei care folosesc datele noastre private și fac profituri frumoase de pe urma lor și uh, din câte vedem nu contribuie corect Uh, la bugetele naționale. Nu sunt un expert în chestiuni uh, fiscale sau bugetare, dar pur și simplu uh, încerc să raționez și să spun că dacă folosești aceste date private și profiți de pe uh, urma lor, atunci ar trebui să contribui și la buget. Păi, seamănă un pic cu legislația în domeniul, mediu, în domeniul mediului. Apoi, în ce privește uh, supervizarea în domeniul uh, e-privacy, Uh, cred că inteligența artificială este ceva nou, pentru că e vorba de ceva care gândește, de o mașină care gândește și ia decizii și asta e un pic înspăimântător. Știu că există o ambiție din partea Comisiei de a legifera pe acest subiect în 100 de zile și 200 de zile, bine. Da, e o problemă într-adevăr uh, importantă și dacă vine vorba de supervizare, de supraveghere, Cred că protecția datelor și protecția datelor electronice private ar trebui să fie sub aceeași umbrelă. Mulțumesc. Acum, Renew, doamna Sofie Intvelt, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Sabo, pentru introducere. Nu o să vă întreb despre opiniile noastre pe chestiuni specifice, pentru că cred că probabil că împărtășim multe dintre acestea. Ce este relevant pentru modul în care veți uh, lucra la autoritate e, în primul rând, legat de independență și apoi de aplicarea deciziilor. Începește independența. Știm că uh, DPA și IDPS sunt uh, puse, supuse presiunilor sau nu luate în serios de Comisia Europeană, dar în cazul Autorității Maghiare de Protecție a Datelor, au fost mari critici din partea Curții Europene de Justiție și mă exprim uh, blând. Și aș vrea să știu uh, opinia noastră, pentru că e important ca Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor să fie complet independentă și curajoasă. Și în al doilea rând, Uniunea e mândră că are cele mai bune legi ale protecției datelor din uh, lume, dar aplicarea acestora este dramatic de slabă. Și chiar dacă avem GDPR-ul, încă văd că în Statele Unite se dau amenzi imense lui Facebook, pe când aici sancțiunile sunt sunt timide. Cum veți schimba asta? Mulțumesc. Domnule Sabo, aveți două minute să răspundeți. Mulțumesc foarte mult, doamna Intveld, pentru această întrebare. Cred că este o întrebare relevantă. Dacă aș fi în poziția noastră, aș pune și eu aceeași întrebare. Începește independența și începește autoritatea maghiară în domeniul protecției datelor. Într-adevăr, a fost o încălcare a criteriului de independență în uh, legislația națională și a fost abordată această problemă și de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. După această procedură, cazul a fost închis și această procedură nu mai uh, există. În ce privește independența, am o abordare indirectă. Uh, dacă autoritatea maghiară a protecției datelor nu va respecta acest criteriu, atunci Comisia Europeană ar trebui să acționeze. Comisia, în calitate de gardian al tratatelor, ar trebui să lanseze uh, o procedură de încălcare a tratatului din nou. Asta este argumentul meu juridic și răspunsul meu la prima întrebare. Începește uh, aplicarea legilor. Da, asta este un lucru esențial. Poți să ai legi frumoase, dacă nu le aplici, atunci nu, nu are niciun rost. Rămâne totul pe hârtie și atât. Și ca reprezentant al unei autorități naționale de Uh, supraveghere, uh, noi am admis faptul că, uh, pot să spun că învățăm încă din GDPR, din regulamentul de protecție a datelor. La început am fost un pic dezamăgiți, că nu aveam cazurile transfrontaliere și așa mai departe. Deci a durat ceva până ne-am umplut registrele de noi cazuri și cred că multe decizii, chiar și decizii mai mari, vor apărea în perioada următoare. Ați menționat Statele Unite. Uh, da, începește enforcement-ul, putem să invidiem pe americani că au brațe puternice, ca să spun așa, privește aplicarea legii. În ce privește Uniunea Europeană, ce am spus aici, că avem nevoie de ceva timp ca să apară marile decizii, dar și o strategie foarte clară de uh, aplicare. Asta e răspunsul pe scurt. Mulțumesc, domnule Sabo, pentru vers, domnul Braier. Un minut. Mulțumesc, domnule Sabo. Am avut plăcerea să ne întâlnim recent și unul din lucrurile pe care le-am discutat a fost rolul uh, sub, uh, supervizorului de protecție a datelor, uh, Autorității Europene de Supraveghere în domeniul protecției datelor și ați spus că, după părerea noastră, IDPS-ul ar trebui să dea consiliere de natură juridică și să se abțină de la consiliere de natură politică, dar IDPS-ul are totuși un rol uh, consultativ în procesul legislativ, deci ați putea explica membrilor care e opinia noastră în legătură cu rolul IDPS? Mulțumesc, aveți uh, două minute să răspundeți. Mulțumesc pentru întrebare. E o întrebare foarte importantă. Cum văd rolul uh, consultativ al Autorității Europene de Protecție a Datelor? Uh, cred că uh, comentariul pe uh, marginea legislației e un rol principal al organizației și ar fi una dintre punctele pe care m-aș concentra în activitatea mea. Când am menționat și în alte discuții private și aici public că eu cred că organizația nu ar trebui să intre în chestiuni politice, am, am vrut să spun că IDPS, uh, autoritatea, n-ar trebui să comenteze pe chestiuni politice. Avizele, contribuțiile instituției ar trebui să fie doar de natură juridică. Uh, deci, avizele uh, autorității ar trebui să se bazeze pe legislație primară și respectiv secundară. Așadar, eu cred că în calitate de candidat Uh, înțeleg că dumneavoastră faceți politică și o faceți bine. Eu mă ocup de protecția datelor private și sper că o fac destul de bine. Mulțumesc pentru felicitările că am fost uh, selectat pe lista scurtă, dar sunt două roluri care trebuie separate, rolul politic și cel tehnic. Cred că ăsta e principalul comentariu pe care am vrut să-l spun și spun aici foarte clar că IDPS ar trebui să se abțină din a face declarații politice și de a, să emită avize doar pe baza legii. Uh, domnul Gardino pentru id, Doamna Gardino, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Sfera drepturilor uh, digitale este obligatorie din punct de vedere juridic. Onorevole Tardino, it'll be a second for him. Doamna Tardino, mă iertați, domnului va... Îngăduiți-vă, rog, un pic să-și pună omul căștile ca să aibă acces la interpretarea din limba italiană. Acum cred că a reușit, da? Bun, puteți acum, doamna Tardina, vă rog. Mulțumesc, creau. Așadar, spuneam că sfera drepturilor digitale este, din punct de vedere legislativ, una caracter obligatoriu în Uniunea Europeană, ar trebui să fie capabilă să țină pasul cu evoluția inovării și să nu piardă din vedere, pe de altă parte, caracterul central al datelor și drepturilor cetățenilor. Din prezentarea dumneavoastră se înțelege că dețineți o experiență consistentă în practică și o experiență administrativă. Am citit că faceți tocmai acum un doctorat, faceți o cercetare în acest domeniu, însă nu am văzut să fi publicat dumneavoastră ceva pe acest subiect, un articol în legătură cu protecția datelor sau protecția drepturilor civile. Având în vedere rolul pe care îl joacă autoritatea europeană și având în vedere acest moment absolut istoric în care ar trebui să fim în stare să ajungem la un echilibru corect între uh, protecția datelor și drepturile cetățenului, siguranța totuși este din ce în ce mai importantă, la fel și prezența inteligenței artificiale. Vă întreb de aceea dacă vi se pare important ca autoritatea europeană de protecție a datelor să se concentreze și pe acest subiect și în ce mod experiența dumneavoastră ar putea să reprezinte o valoare adăugată în acest sens. Mulțumesc! Aveți două minute ca să răspundeți. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Într-adevăr, uh, trăim din ce în ce mai mult într-o lume digitală. Deci dacă vorbim de drepturi, vorbim din ce în ce mai mult uh, de drepturi digitale. De aceea mi se pare important să uh, mențin legătura cu Uh, mediul academic și să iau parte la unele activități de cercetare. Și cu siguranță asta este o valoare adăugată în background-ul meu și în candidatura mea, ca nume că suntem uh, experți în chestiuni practice în ce privește tehnologia și protecția vieții private, pentru că altfel e foarte ușor să te rătăcești în blockchain, de exemplu. Ce înseamnă blockchain? Cum funcționează practic? Sau când e vorba de tehnologia uh, Uh, hash, așa numită tehnologie hash. S-a uh, publicat o lucrare recent. Asta sunt chestiuni foarte importante pentru că altfel uh, autoritățile ar putea fi uh, <clears throat> păcălite, ca să spun așa, uh, să, li se poate spune, a, tehnologia hash e foarte bună, criptăm tot. Și de fapt apar prezentări care spun că e o tehnologie bună, dar nu e de fapt vorba de criptare ca atare, ci de cu totul altceva. Deci, cred că este foarte important să putem să înțelegem toate aceste lucruri, mai ales în ce privește aplicarea drepturilor digitale, tehnologia, protecția vieții private și voi continua să fac aceste lucruri. Sunt lucruri pe care le-am atașat și civilul meu. Mulțumesc, domnule Sabo. Acum pentru ECR, doamna Canco. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Accesul la metadate e foarte important pentru dezvoltarea inteligenței artificiale. Cum, pute, cum credeți că putem împărtăși metadate uh, și în același timp să aplicăm principiile GDPR? cum uh, putem uh, aplica uh, aceste lucruri și să păstrăm indivizi, posibilitatea ca indivizii să-și controleze datele personale. Și cum putem face asta fără să blocăm creșterea și inovarea, ca Uniunea Europeană și democrațiile occidentale să fie lider mondial în domeniul inteligenței artificiale, un lucru care e important nu doar pentru economie, ci și pentru securitatea noastră. După cum știm cu toții, cine va câștiga această cursă pentru uh, inteligența artificială va câștiga cursa globală pentru securitate și chiar mai mult. Și uh, noi încă mai încercăm să învățăm uh, GDPR-ul. Domnule Sabo, aveți două minute. Mulțumesc foarte mult uh, pentru această întrebare. Începește metadatele. Dacă am înțeles corect, vă referiți la metadate de comunicații. Da, e o problemă dificilă, pentru că dacă e vorba de metadate, nu vorbim de conținutul comunicărilor în sine, comunicațiilor în sine, e foarte complicat, pentru că dacă ne uităm la rolul pe care îl joacă aceste metadate, practic toată viața ta e vizibilă în această masă de metadate. Deci este foarte important să tratăm metadatele ca informație sensibilă despre viața privată a unei persoane. Ați menționat și v-ați referit la contribuția mea Learning GDPR, învățarea GDPR. Asta nu înseamnă că învățăm chestiunile substanțiale. Învățarea acestui uh, regulament general de protecție a datelor GDPR înseamnă că am ajuns la viteză de croazieră în acest domeniu într-o perioadă de tranziție. E normal că în primele zile n-am avut anumite lucruri. Pur și simplu nu le-am avut și n-am avut cazuri transfrontaliere, de exemplu. Era normal să se întâmple așa. Și dacă înțeleg bine eu, întrebarea noastră se referă la pierderea avantajului competitiv începește inteligența artificială și e o cursă mondială în domeniul cercetării și a investițiilor începește inteligența artificială. Dacă vorbim de inteligență artificială, adesea am senzația că nu prea știm exact despre ce vorbim. Uh, și atunci trebuie să creștem viteza acestei discuții. Și odată ce vom înțelege foarte clar și odată ce legisla- legiuitorul va putea să emită legi, atunci vom avea mai multă uh, certitudine legislativă ca și oamenii de afaceri și firmele să poată continua. Pentru GUE, doamna Deli. Mulțumesc, domnule președinte. Știți cu siguranță că e o tendință uh, puternică către interoperabilitatea uh, datelor, bazelor de date în domeniul securității, PNR și mai departe. Totul sub uh, deghizamentul securității. Cum evaluați situația actuală în ce privește dreptul la viață privată și la protecția datelor în lumina uh, acestei, acestor motivații legate de supraveghere electronică și unde credeți că se îndreaptă Uniunea Europeană? Că ați spus că rolul noastră nu e politic, dar uh, supravegherea electronică e politică și juridică și Curtea Europeană de Justiție deja a interzis anumite instrumente pe baza acestor principii. Deci unde vă plasați noastră? Pentru că nu cred că e doar o chestiune uh, juridică, legală și unele aspecte au fost considerate că încalcă uh, Carta Drepturilor Fundamentale și așa mai departe. Mulțumesc. Domnule Sabo, două minute. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Într-adevăr, uh, uneori este înșelător să ne gândim că chestiunile legale nu au un background societal și un impact societal puternic. Mi-amintesc când eram un avocat uh, ceva mai tânăr, am făcut o cercetare uriașă în legătură cu, uh, cu sistemele de tip CCTV, cu sistemele de camere video. Și după câțiva ani am ajuns la niște concluzii pur legale, care, apropo, după aceea au, uh, s-au dovedit că se potriva foarte bine cu conceptul legal. Asta este o zonă tipică legată de supraveghere și unde intervin probleme legate de securitate versus protecția vieții private. Asta e background-ul. În ce privește interoperabilitatea? Sigur, autoritățile europene de protecția datelor, din bordul de protecție a datelor, au reamintit principii care poate merită menționate în acest context. Autoritățile au reamintit despre faptul că colegislatorii au aprobat o lege privind seturile de date care nu sunt încă definitivate. De exemplu, problema transparenței nu poate fi pusă în contradicție cu cea a securității. Și dacă ne uităm la faptul că înțelegem că interoperabilitatea, dacă vedem că interoperabilitatea devine realitate, atunci rolul nostru de supraveghere va fi unul mai complex va fi mult mai dificil să supraveghem un schimb atât de complex de date. Pentru mine, uh, ideea aici este să găsim uh, echilibru între securitate și protecția vieții private și asta este activitatea permanentă a autorităților de protecție a datelor. Pentru non-înscriși, doamna Fox. Domnule Sabo, GDPR-ul ar trebui să protejeze datele cetățenilor europeni și toată lumea se felicită pentru asta dar cu toate intențiile lui bune, uh, a avut un uh, efect advers uriaș asupra IMM-urilor și asupra organizațiilor caritabile și societății civile, ONG-urilor. Uh, nu avem condiții egale, pentru că multinaționalele și giganții tehnologici care au mii de avocați și o grămadă de bani nu sunt la, pe picior de egalitate cu micile organizații care încearcă doar să mențină controlul rețelelor lor și să-și construiască susținere. Și toți se confruntă cu aceleași pedepse draconice. Uh, uh sigur, foarte mulți consultanți acum câștigă o grămadă de bani oferind uh, consultanță pe GDPR, care este una dintre cele mai urâte legi din Marea Britanie. Deci cum vă puteți asigura uh, că protejarea uh, vieții private nu duce la suprareglementare cum face tot timpul Uniunea Europeană și nu uh, distruge IMM-urile și nu le ia libertatea organizațiilor uh, mici uh, și ONG-urilor. Domnule Sabo, aveți cuvântul. Două minute. Vă mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Într-adevăr, atunci când uh, regulamentul general de protecție a datelor era încă în stadiu de proiect, unul dintre mesajele cheie a fost să se evite uh, povara administrativă suplimentară. Asta a fost un lucru uh, pe care legiuitorul și l-a dorit foarte mult și este menționat uh, în uh, background-ul GDPR. Aș vrea să menționez faptul că evaluarea uh, uh, regulamentului GDPR Uh, e încă în curs și sunt sigur că acest aspect legat de uh, poverile administrative suplimentare va fi unul luat în considerare de către Comisie. Dacă e vorba de organizații de dimensiuni mai mici, înțeleg și știu această problemă că organizațiile mai mici, uh, firmele mai mici, au nevoie de ajutor ca să aplice în realitatea de zi cu zi GDPR-ul. Aș vrea să menționez, de exemplu, că autoritățile maghiare de protecție a datelor și altele autorități au un proiect, un program special pentru IMM-uri. Acestea au un hotline pe care pot să sune sau pot să trimită e mail și noi adunăm întrebările, cererile lor și, de asemenea, și îngrijorările lor, luăm notă de ele. Încercăm să înțelegem ce este dificil pentru ei în aplicarea GDPR. Vom uh, rezuma toate aceste contribuții și le vom publica într-un document. Așadar, pe scurt, pot menționa aceste aspecte și, într-adevăr, uh, uh, Sper că o povară administrativă redusă va rămâne scopul legiuitorului și, evident, și autorităților de supervizare. Mulțumesc foarte mult! Încă mai sunt câteva întrebări. Ne întoarcem la PPE. Domnule Les, un minut. Thank you very much, Chair. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Da, nu se întâmplă foarte des, dar până la urmă verzii au pus întrebarea pe care voiam chiar eu să o pun. În fine, mă gândesc că răspunsurile pe care le așteptăm nu sunt aceleași, dar ați răspuns foarte limpede la această întrebare. Într-adevăr, această autoritate pentru protecția datelor trebuie să fie un centru neutru pe de-o parte sau poate cu o coloratură politică pe de altă parte. Vă rog să-mi răspundeți, vă veți asigura că sub mandatul dumneavoastră Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor se va asigura de această disociere în practică și în legătură cu interoperabilitatea, cred că am atins un echilibru corect în ceea ce privește legislația și s-a votat chiar aici în Parlament. Cred că va fi mai greu dumneavoastră să asigurați acest rol de supraveghere în cadrul acesta de interoperabilitate. Poate ne puteți da detalii suplimentare în legătură cu cu ce abordare veți avea și ce veți face în anii următori când veți trece în faza de punere în aplicare a interoperabilității pentru a vă asigura că Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor poate să-și îndeplinească rolul de supraveghere și cu acest aspect de interoperabilitate în funcțiune. Domnule Sabo, aveți două minute ca să răspundeți, spune președintele. Vă mulțumesc foarte mult. Da, ce să zic, mi-a spus aceeași întrebare de două ori. Mă gândeam eu, dar lăsând gluma la o parte acum, referitor la această disociere a celor două roluri. Dacă e vorba de punere în aplicare pe de-o parte și de consiliere pe de altă parte, sau dacă e o dimensiune juridică sau politică, ați întrebat dumneavoastră. Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt limpeze, Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor se ocupă de legislația în materie de protecție a datelor. Nu e treaba lor să facă politică de nicio culoare. Acum, sigur, e de înțeles și trebuie să înțelegem noi cum funcționează tot mecanismul. Trebuie să știm noi cui revine acest rol decizional la nivel politic, la nivel de legiuitor și la nivel consultativ în calitate de autoritate pentru protecția datelor. Deci, din punctul meu de vedere, ca să fiu sigur, sincer, nu este um, o alegere foarte complicată din postura de conducător. Vreau să spun, nu are cum să-mi fie greu să uh, disociez cele două aspecte. Întrebați dumneavoastră de asemenea de interoperabilitate și supraveghere. Acum, dacă sistemul va fi funcțional și dacă vor exista schimburi de informații cu caracter personal la ordinea zilei, asta înseamnă că supravegherea va fi mai complicată și va fi mai complexă, ceea ce presupune o cooperare cu autoritățile la nivel național de protecție a datelor și cu autoritatea la nivel european, pentru că există, sigur, aceste paliere, unul național, cel european în legătură cu schimbul de date. Dar ceea ce facem noi și este un proiect chiar în derulare împreună cu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 Consiliul European pentru Protecția Datelor și cu toate aceste, Comitetul European, aici există o marjă de manevră consistentă pentru a reuși noi să strângem aceste legături și pentru a reuși noi să creăm un nou model de supraveghere. Este un proiect în derulare, vă spuneam, și în calitate de nou conducător autorității europene aș putea folosi asta ca punct de pornire. Mulțumim, domnule Ender Sabo. Tot mai avem un minut. Atunci, domnule Claude Moraes, aveți și dumneavoastră de la întrebare. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că întrebarea pe care vreau să o adresez a fost cumva cumva formulată, dar am să încerc eu să o reformulez. Aș insista un pic pe acest rol consultativ al dumneavoastră și ceea ce aflăm noi de la Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor este că aveți destule prerogative în mandatul dumneavoastră. Veți consilia, într-adevăr, Comisia, dar ca să spunem lucrurilor pe nume, Comisia poate să vă ignore cu grație, indiferent de ce propunere faceți. Deci este un rol, până la urmă, de comunicare. V-aș întreba cum veți gestiona acest rol în momentul în care va hotărâ totuși Comisia foarte discret și subtil să vă ignore. Și vorbeați dumneavoastră de scandalul Cambridge Analytica. Sigur că fiecare candidat va rosti acest caz Cambridge Analytica, dar sunt din ce în ce mai multe metode și din ce în ce mai multe aplicații de tip Cambridge Analytica, aplicații corupte cu probleme. Deci dacă veți ajunge în fruntea autorităților europene, ce veți face dumneavoastră pentru a începe să vă ocupați de această problemă și care va fi ordinea priorităților? Mulțumesc, domnule Sabo. Răspunsul dumneavoastră final. Vă mulțumesc foarte mult. Practic, e vorba de două chestiuni complexe pe care le-ați formulat dumneavoastră. Pe de o parte, aspecte legate de comunicarea cu Comisia și momentul în care Comisia ignoră comentariile făcute de către Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor. Sigur că este o situație în care Autoritatea Europeană, să spunem, și-a îndeplinit rolul și vorbim de un moment în care deja uh, Autoritatea Europeană este în mecanismul european de comunicare. Cred că în această situație uh, îmi revine sarcina de a reitera, de a face toate eforturile posibile, de a-mi face vocea auzită de către Comisia Europeană. Deci este important ca cel care conduce această autoritate să poată să funcționeze ca și consilier și e adevărat că AEDP-ul are și poate avea o poziție limpede pe un subiect, dar pe de altă parte nu să uităm de rolul consultativ. Acum, cu tot respectul, uh, se înțelege că vorbim de o relație de comunicare strânsă, însă consilierul nu are de ales, trebuie să accepte dacă sfaturile lui nu sunt acceptate. Dar e adevărat că pe durata întregului mandat, EDPS-ul trebuie să fie disponibil pentru toți colegiuitorii, pentru toate instituțiile și oficial și neoficial și formal, dar din punctul de vedere al consilierului trebuie unor să accepti că sfaturile tale sunt ignorate. Că vorbeați dumneavoastră de Cambridge Analytica, vreau să fac trimitere la aceste noi tehnologii și noi modele de afaceri, pentru că asta a fost problema, era un nou model de afaceri, practic, în acest scandal nu știam ce se întâmplă. Aceasta este capcana acestor date invizibile. Nu e vorba doar de decizii, ci e vorba de operațiunile de prelucrare a datelor, care și ele sunt invizibile, pe care nu le vedem cumva. Deci trebuie să ne consolidăm rolul în ceea ce privește această adoptare de noi tehnologii și în ceea ce privește cooperarea noastră și strângerea de informații referitoare la aceste chestiuni. Cred că secretul reprezintă și în acest caz cooperarea. Vă mulțumesc! Mulțumesc, mulțumiri tuturor, mulțumiri tuturor participanților pentru aceste întrebări, mulțumesc tuturor eurodeputaților care au adresat întrebări. Domnule Andresabu, vă mulțumesc nu doar pentru întrebările dumneavoastră, mulțumesc însă și subliniez pentru faptul că ați ajuns pe lista celor preselectați și că sunteți audiați de Comisia Libe care mâine se va pronunța. Dar uh, mai aveți două minute în care puteți face o declarație finală. Vă rog, domnule Sabo. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnilor și domnilor. Mi-a făcut o deosebită plăcere să discut cu dumneavoastră în legătură cu uh, viața privată și cu protecția datelor și mi-a făcut o mare plăcere uh, această discuție, deși unele dintre întrebări nu își găsesc răspunsul în totalitate. Asta pentru că sunt în derulare o serie de discuții și negocieri. Constat că există o serie de sinergii în ceea ce privește cooperarea între instituțiile europene, între Parlamentul European și alte instituții și poziția Parlamentului European va fi una, o sursă de inspirație și pe viitor. Știu că trebuie să-mi iau rămas bun în, în fața reprezentanților cetățenilor noștri. În orice caz, vă, mă, abia aștept să ne revedem cât de curând. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumim și noi, domnule Sabo. mulțumim și toate cele bune din partea comisiei noastre. Bun, nu mai prezentăm acum metoda, am prezentat-o deja, o cunoaștem foarte bine, o luăm de la capăt. Vom permite domnului Vivorovski să se prezinte timp de 5 minute. Dumnealui ne este cunoscut tuturor pentru că este uh, Uh, prezent în calitate de asistent pentru uh, Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor și după aceea, încă o dată, vom avea 10 întrebări care vor fi adresate celui de-al doilea candidat la acest post uh, de conducător al Autorității Europene pentru Protecția Datelor. Câte un minut durează adresarea întrebării, două minute pentru răspuns după care declarația finală de două minute. Aveți cuvântul, domnule Vivorovski. Bine ați venit în rândul nostru și, repet, felicitări și din partea mea, nu doar pentru că, iată, ați venit aici, ci și pentru că vă aflați pe lista celor preselectați de către comisie, astfel încât să veniți, să fiți audiați în fața Comisiei Libe, care mâine se va pronunța. Vă dau cuvântul, domnule Vivorovski, aveți cuvântul 5 minute. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnă vicepreședinte. Uh, distinși uh, membri ai Comisiei pentru Libertăți Civile, îmi revine uh, deosebită onoare să mă aflu astăzi aici în fața dumneavoastră și să vă prezint viziunea pe care o am și care sunt așteptările mele pentru următorii ani în ceea ce privește protecția datelor, protecția vieții private și munca depusă de către Autoritatea Europeană pentru protecția datelor. Aș dori să uh, vă spun că voi da tot ce am eu mai bun, voi uh, veni cu valorile cărora sunt fidel, cu experiența mea și cu nivelul meu de cunoștințe. Valorile sunt cele pe care le aveam și în urmă cu 5 ani, când m-am prezentat încă o dată în fața acestei comitii, la vremea respectivă cantitam la postul de asistent, de adjunct practic și uh, iată, vin până la urmă din țara care înainte a fost o țară totalitară, înainte de 1989, deci am trăit sub totalitarism și deci noi nu aveam aceste valori pe care Europa le reprezenta, însă vin și cu o experiență cât se poate de variată. Am lucrat și în sectorul privat, acolo unde timp de șapte ani de zile am activat și unde nu eram neapărat juristul care să susținea pe cineva sau apăra avocatul care apăra pe cineva în instanță, ci mă ocupam exact de asta, de extragerea datelor. Știu cât de tare se amuză, cât de mult le place celor care fac această exploatare de date, acea numită data mining. De asemenea, am lucrat și în sectorul public, în administrația publică, am lucrat în Ministerul de Interne, deci în administrație și ulterior am lucrat la Autoritatea Națională de Protecție a Datelor la nivel național și internațional. În egală măsură am o experiență de 25 de ani în mediul universitar, deci practic practic mă aflu într-o situație în care înțeleg prea bine cum funcționează tehnologia, înțeleg care sunt dificultățile care trebuie să le facem față și știu foarte bine ce presupune această funcție, cum funcționează instituțiile europene, ce e bine, ce nu-i bine. I guess that consume... Și cred că mi-a expirat timpul sau, nu știu, spun. Știu, aveam 5 minute la dispoziție, spune domnul Vivorovski, da, e bine și două minute, spune domnul Lopez Achilar. Dacă tot aveți 5 minute, măcar să le folosiți până la capăt. Păi, bun, atunci. Atunci, aș mai adăuga ceva. Această experiență este una, pe de altă parte, însă am încă acest elan tineresc și acest suflu tineresc referitor la protecția datelor și a vieții private. Sunt cu 14 ani mai tânăr decât fostul comisar, dar asta înseamnă și că sunt suficient de copt pentru a-mi aduce aminte cum era viața când nu aveam calculatoare. Eu am început să lucrez la calculatoare când eram student, însă în același timp am două fete care s-au născut în era digitală și, uh, practic, uh, construim uh, lumea de astăzi pentru ele și generația lor și cred că putem să menținem valorile actuale și, în același timp, să profităm de actuale inovații pentru a o lua pe calea cea bună și pentru ca lumea să fie mai bună. Okay. Bun. Haideți să trecem la runde de întrebări. Vă mulțumesc, domnule Vivorovski. Mulțumim pentru prezentarea dumneavoastră. Trecem acum la întrebări. 10 întrebări la rând, câte un minut pe întrebare. Începem cu grupul PPE. Doamna Zola, aveți uh, un minut. Domnule președinte, mulțumesc. Mulțumesc, domnule Vivorovski, uh, în legătură cu experiența dumneavoastră de adjunct la Autoritatea Europeană și uh, faptul că ați fost interimar, lucru pentru care vă mulțumim. Cum vedeți dumneavoastră Uniunea Europeană? Cum considerați noastră că poate Uniunea Europeană să-și accereze eforturile când este să o comparăm cu actori din afara Uniunii Europene pentru a ne asigura că va avea din ce în ce mai mult un rol fruntaș în gestionarea noilor tehnologii, îndeosebi în ceea ce privește inteligența artificială și cum considerați dumneavoastră că se poate ajunge la un echilibru între protecția datelor și respectiv inovare în acest domeniu? Cum ne putem asigura că datele cetățenului european sunt ocrotite, mai ales în ceea ce privește cooperarea cu actori din afara spațiului comunitar și care ar fi abordarea dumneavoastră în legătură cu controlul datelor în ceea ce privește controlul pe care să aibă oamenii asupra datelor lor care sunt prelucrate, adică se vor introduce drepturi de proprietate ale cetățenilor la acest capitol. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Mulțumesc, domnul Vivoroschi. Aveți două minute să răspundeți. Mulțumesc. Mi-e foarte greu să răspund în doar două minute, pentru că este o binare a mai multor materii care se contopesc. Dar voi începe cu finalul întrebării dumneavoastră. Vorbeați dumneavoastră de dreptul de proprietate și de uh, utilizarea și prevalarea de acest drept de proprietate. Pe mine nu îmi sufletește foarte tare această discuție a proprietății datelor, a proprietății asupra unor astfel de informații. Fiind mai ales jurist de formație, dacă stau să mă gândesc la proprietate, înseamnă că vin cu bagajul cunoștințelor din dreptul civil, unde încercăm să putem vinde ceva, putem abandona ceva, putem pune în comun uh, ceva. Ori nu se aplică aplică aceste uh, prevederi și pentru date, pentru că dacă vrem de unii singuri să controlăm datele, nu înseamnă că numai noi dispunem de aceste date. Se prea poate ca mai multe organizații, mai multe entități să exploateze aceste date uh, în alte scopuri. Și cu cât se complică mai mult sistemul, cu cât crește gradul de interoperabilitate, de, cu cât crește numărul de algoritmi, uh, cu cât uh, crește complexitatea acestor corelații, cu atât uh, această dimensiune devine importantă. Acum, dacă ne gândim la abordarea actorilor de pe piață și dacă ne gândim la factorii direct implicați, care uh, sunt vizați de viața privată. Eu aș face patru categorii, deci mai multe abordări. O abordare față de uh, state, o abordare referitoare la organizații internaționale și forurile internaționale, o altă abordare pentru mediul de afaceri și uh, o altă abordare a patra referitoare la societatea civilă, dar trebuie să ținem cont de toate patru și, practic, vorbim despre state, de forurile internaționale. La acest capitol aș insista uh, ca Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor să exploateze efectul de sinergie între Autoritatea de Protecție a Datelor și ceilalți actori actori din administrația publică. Dați-mi voie să vă dau un exemplu ca să vedeți cum funcționează lucrurile deja. Am creat așa numitul forum de la Haga, acolo unde se discută cu cei care prelucrează datele, cu contractorii din afara administrației publice, unde exploatăm aturile uh, instituțiilor europene ale administrației publice și a organizațiilor internaționale. Mulțumesc, domnule Vivoraschi, vă mulțumesc pentru răspunsuri, însă vă rog să nu depășiți cele două minute la fiecare răspuns, pentru că aveți totuși 10 întrebări. Urmează acum grupul socialiștilor și democraților din Parlament. Doamna Birgit Zipelt are cuvântul, vă rog. Mulțumesc și, în primul rând, domnule Vivoroschi, vă mulțumesc și eu pentru declarația dumneavoastră referitoare la dreptul de proprietate asupra datelor. Aveam ceva îndoieli, însă în declarația dumneavoastră vorbeați dumneavoastră și despre o dificultate care trebuie să-i facem față și că trebuie să ne respectăm valorile. De deci, v-aș întreba cum vedeți dumneavoastră rolul în legătură cu viața privată și cu protecția datelor, mai ales în ceea ce privește aplicația care țin de inteligența artificială. Considerați că e nevoie de măsuri suplimentare sau de dezbateri suplimentare pentru a asigura protecția vieții private și alte valori în ceea ce privește inteligența artificială? Și o a doua întrebare, mai măruntă, acest regulament referitor la viața privată, încă o dată nu a avut sorți de izbândă, am văzut ce s-a întâmplat săptămâna trecută, deci în cadrul Comitetului European considerați dumneavoastră că există vreo șansă de a insista pentru a se aplica în mod mai coerent regulile actuale, mai ales regulile referitoare la așa numitele cookie-uri pe internet? Uh, puteți da de urma companiilor care încalcă în mod constant drepturile uh, vieții, la viața privată în condiții în care stau cu ochii pe cetățeni și practic uh, le păstrează istoricul. Mulțumesc. Acum, inteligența artificială este una dintre marile dificultăți pentru noi și este o dificultate pentru Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor, nu doar pentru noi, pentru toate, dar în primul rând să dăm o definiție inteligenței artificiale, pentru că sigur că noțiunile de marketing care pot, uh, nu știu, contopi aici și robotica și învățarea prin calculator. Practic, nu știu, vorbim și de recunoașterea facială, vorbim și de știrile false, de dezinformare pe internet. Toate aceste aspecte intervin, dar ele nu sunt unul și același și nu țin neapărat de discuția care uh, gravitează în jurul inteligenței artificiale. artificiale. Eu cred că, în primul rând, trebuie să vedem care este situația actuală, ce avem, ce putem folosi. Avem regulamentul de protecție a datelor. Acesta este unul dintre actele juridice care acoperă în mare măsură multe dintre cerințe și multe dintre așteptări referitoare referitor la inteligența artificială, mai ales în ceea ce privește studiile de impact, dacă sunt făcute în mod corect. Concomitent, mai cred că sunt și părți care nu sunt corect reglementate și consider că trebuie să le uh, gestionăm corect în ceea ce privește, de pildă, transparența algoritmilor, care nu se regăsește neapărat în prevederile GDPR. Dar nu uitați că deja avem o experiență foarte interesantă în multe țări referitoare la regulă uh, uh, regulile de bază, care nu țin de inteligența artificială, dar care până la urmă prezintă cam aceleași probleme de care ne izbim la inteligența artificială și practic nu e vorba doar de punerea lor în practică, ci e vorba și de o evaluare a modului în care s-a ajuns la această situație. Referitor la viața privată pe internet, cred că deja a început această discuție pentru că cred că vă aduceți aminte că în, la nivelul Comitetului European privind protecția datelor s-a vorbit despre actualele uh, situații referitor la viața privată pe internet, e-privacy și ce prevede regulamentul privind protecția datelor. Dar momentul în care vorbiți dumneavoastră despre cookie-urile pe internet. Asta este o mare problemă pentru o abordare armonizată în Europa, mai ales pentru că autoritățile de protecție a datelor nu își pot asuma întotdeauna răspunderea pentru această categorie de spețe. Mrs. Sophie Indveld. Mulțumesc, doamna Sofie Indivel, de la Renew. Da, mulțumesc, uh, domnule președinte, și uh, mulțumesc, uh, domnule Vievorovski. Salut angajamentul noastră personal născut dintr-o convingere profundă și cred că împărtășim în mare măsură aceleași puncte de vedere. Cu toate acestea, această numire nu se leagă doar de punctul dumneavoastră de vedere, se leagă și de modul în care veți uh, da mai mult uh, responsabilitate pe aceste autorități, pentru că mi se pare că este consultată mai degrabă ca o formalitate de Comisia Europeană și apoi ignorată în mare măsură, de obicei în detriment Institutul uh, Datelor Private, iar Comisia a pierdut deja multe cazuri în fața instanței mm, Safe Harbor, nu e nevoie să vă spun eu despre ele. Ce veți da dumneavoastră acestei funcții? Cum îi veți conferi mai multă pregnanță? Și este corect că așa numită directivă privind poliția trebuie înlocuită de un regulament pentru că pur și simplu nu este suficient de puternică? Sunteți de acord cu mine? Mulțumesc, domnule Vioresc, domnule. În primul rând, cred că trebuie să arătăm forța autorității pentru executarea propriu-zisă și punerea în aplicare a regulilor pe care le avem în momentul de față la îndemână, pentru a arăta că Există un motiv bun de a da posibilitatea autorităților de protecție a datelor să se ocupe de subiectele eh, definite de Parlament, de Comisie și de Consiliu. Deci eu aș pune accentul pe activitatea cât se poate de practică a instituțiilor, inclusiv a autorității europene în ceea ce privește protecția datelor. Uh, un alt lucru pe care vreau să-l subliniez ca fiind foarte important este că în calitate de autoritate trebuie să ne îndepărtăm de la domeniul tipic de consultanță juridică, dând și consultanță administrativă și tehnică, pentru că asta ne lipsește și de aceea luna trecută am hotărât uh, să angajăm pe primul om de știință privința datelor în instituția noastră și de aceea la uh, ultimul concurs pe care l-am avut, uh, ținând seama de oamenii pe care îi vom angaja în viitor, am pus accentul cel mai puternic pe diversitate între reprezentanții personalului. Este diversitate la nivelul autorităților pentru a oferi ceea ce se așteaptă de la noi. Nu doar analiza juridică, ci și consultanța practică. Și acesta ar fi probabil cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem pentru a ne menține rolul de consultant al instituțiilor europene în procesul legislativ. Și îmi pare uh, puteți să repetați a doua parte. Dacă sunteți de acord cu mine ca așa numită directivă privind de poliție. Da, da, bun. Revin la răspunsurile pe care le-am avut deja la prima întâlnire a Comisiei Libe interparlamentară din 2012, când am avut posibilitatea de a vorbi vorbi despre directivă și să spun că este condiție sine qua non mm, pentru a le da autorităților de poliție și de punere în aplicare a legilor posibilitatea de a folosi instrumentul legat de date. Nu știu dacă din punct de vedere formal este posibil să facem un regulament, dar aș vrea să văd o directivă care măcar să semene cu un regulament. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum verzii, domnul Breyer, un minut. Mulțumesc! Domnule Vievorovski, vă mulțumesc pentru candidatură și cred că e surprinzător că am... Nu cred că va fi o surpriză pentru că am uh, o întrebare legată de non-discriminare privind uh, datele de localizare. Curtea Europeană de Justiție a hotărât că, deși această politică nu afectează esența dreptului la viața privată, este uh, vorba despre toate datele locale și de trafic, care nu este neapărat proporțională în ceea ce privește combaterea infracțiunilor grave. Deci, Ehm, vorbim despre asemenea legi. Într-un caz, membrii ai echipei de la autoritate a spus că autoritatea consideră că ar putea fi posibil să existe o comunicare limitată, dar eficient uh, electronică și un regim de acces care este compatibil cu carta. Văzând atâtea discuții politice în privința acestui fapt în momentul de față, iar în ceea ce privește grupul meu și uh, lupta mea personală împotriva uh, unor asemenea comunicări care să cuprindă întreaga populație, aș vrea să vă rog să ne explicați care este poziția dumneavoastră, dacă susțineți asemenea politici sau dacă ne vot veți susține lupta împotriva lor. Amintiți-vă, uh, avem trei candidați echitabili, deci vă rugăm să respectați un minut întrebarea, domnul te răspunsul. Domnule Vievorovski, aveți cuvântul. Într-o lume ideală nu mi-ar plăcea să văd ceva de genul uh, reținerea datelor personale sau oricum nicio posibilitate de acces la date pentru, uh, ale datelor uh, care sunt uh, reținute pentru motive tehnice. În același timp trebuie să recunosc uh, fiind consilier al instituțiilor europene privind aceste agenții și uh, consilierul legislatorilor, trebuie să țin seama de uh, deciziile Curții Europene de Justiție, dar și de situația din momentul de față. Și trebuie să-mi pun întrebarea. Avem o situație în regulă prin faptul că directiva privind uh, reținerea datelor și interdicția nu există deocamdată. Nu avem o interdicție și nu avem o interdicție. Și avem uh, Curtea Europeană de Justiție care spune că că nu există un conflict general între Carta Drepturilor Fundamentale și reținerea datelor, dar stabilește un prag foarte important în ceea ce privește modul de manipulare a datelor. Practic, aș analiza mai ales acest prag. Așadar, nu îmi doresc ca datele să fie păstrate, dar văd că fără soluții la nivel european avem situații cu totul diferite în anumite țări în care mm, nu există obligativitatea de a păstra datele și una cu totul diferită în țările în care poliția și serviciile secrete au o interfață prin care pot să analizeze datele la operatorii de telecom și statele membre trebuie să hotărască ele însele ce să facă. Aici ceva e în neregulă. Când văd insistența din partea statelor membre, aș vrea să le reamintesc pragul creat de Curtea Europeană de Justiție privind condițiile în care pot fi folosite datele care au fost păstrate. Nu mi-a plăcut declarația făcută de unul dintre comisari acum câțiva ani care a spus că păstrarea datelor va rămâne în vigoare, dar trebuie să recunosc că din punct de vedere tehnic și din punct de vedere comercial aceste date există pe undeva. Deci cel mai important pentru mine în momentul de față este cine va avea acces la ele, când și în ce scop dacă nu pot să previn păstrarea datelor. Mulțumesc, domnule Vevrovski. Acum ide. Zviert Herfest. Un minut. Nu aveți nicio întrebare? Bun, atunci... Doamna Canco pentru ECR. Un minut. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să vă împărtășesc un element foarte rapid. Uh, pentru că în răspunsurile dumneavoastră scrise pot să mă bazez pe mărturisirea noastră în ceea ce privește cum, zonele în care nu există drepturi și a trăi în asemenea zone. Mi-am amintit de copilărie și mă gândesc acum că sunt foarte bucuroasă că dictatorul pe care l-am avut noi nu avea internet. Pentru că pe atunci poate că ar fi făcut mult mai multe împotriva populației dacă ar fi avut. Și atunci vă pun o o întrebare despre viața GDPR, pentru că pentru mulți dintre cei care au lucrat la GDPR în momentul în care a fost uh, negociată, li s-a părut că acesta se uh, concentra prea mult asupra regulilor prescriptive și mai puțin asupra principiilor uh, date fiind evoluția tehnologiei, era clar că elementele aveau să îmbătrânească rapid ultima lege europeană a durat 20 de ani, după cum știți. Dat în faptul că GDPR este un regulament, care credeți că va fi viața acestei reguli și ce probleme trebuie luate în calcul în momentul în care va fi discutat un nou regulament? Aveți cuvântul, domnule Vivorovski. Bun, din câte am înțeles, e o întrebare ar fi la ce ar trebui să ne referim pe viitor, ce ar trebui să luăm în calcul. Am o gândire mai anticipativă, pentru că GDPR este, bun, dacă vreau să mănânc un iaurt pe care trebuia să-l mănânc săptămâna trecută, e cam târziu, cam aceasta este viața, termenul de garanție, dacă vreți. Bun, în primul rând vreau să subliniez că GDPR pentru mine nu este singurul act legislativ de care trebuie să ne ocupăm. Când vorbim despre Europa ca lider eh, în protecția vieții private și a protecției datelor, trebuie să ne gândim la întregul comunitate comunitar. Deci eh, problema nu este doar a GDPR, nu este vorba doar despre e-privacy, este vorba despre întregul cadru legislativ al Uniunii Europene care eh, dorim să fie un punct de referință în discuția globală. discuția globală care nu ne va duce la tratatul privind protecția datelor în viitorul apropiat, dar care ne va permite să împărtășim aceste valori cu culturi diferite și cu țări diferite. Mulțumesc! Acum trecem la GUE, domnule Varena. Corect? Un minut, vă rog. Thanks, uh, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Articolele 61 și 62 ale regulamentului uh, 1725 vorbesc despre obligația cooperării și coordonării cu autoritățile naționale de supraveghere. Uh, de fapt, aceasta intră în domeniul de aplicare al uh, acestor autorități pentru a garanta supravegherea uh, sistemelor informatice la o scară mai largă și a frontierelor, a birourilor, a agențiilor, inclusiv Eurolac, sistemul de informare privind viz, vizele Schengen, Schengen, uh, sistemul de informare pe uh, VAMAL, ne putem imagina că există milioane de indivizi și de date în aceste baze care sunt principalele provocări uh, cu coordonări și cum aveți de gând să abordați? Cum vreți să supravegheați aceste sisteme informatice în mod eficient? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Vievorovski, aveți două minute pentru a răspunde. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. După cum știți, în momentul de față uh, avem uh, câteva soluții în ceea ce privește supravegherea autorităților de punere în aplicare a legii și uh, ceea ce privește monitorizarea diferitelor baze de date care există la nivel urban. Mai mult, în această imagine a zeci de baze de date și de resurse comune între statele membre și Uniunea Europeană și instituțiile europene și în special cu agențiile Uniunii Europene ne arată cât de dificilă este problema. Totdeauna am făcut apel la reducție ad unitatem în ceea ce privește sistemele de supraveghere, dar în același timp trebuie să recunoaștem că soluțiile existente în momentul de față în regulamentul 1725, în capitolul 9, uneori nu sunt suficiente. Avem anumite lucruri care sunt încă în regulamentul privind Europol și sunt mai bune. Și de asemenea trebuie să vedem că există o mică diferență între lucrurile realizate de instituții precum, precum OLAF sau bazele de date ale EULISA sau cooperarea Eurojust. Înțelegând aceste diferențe, aș vrea să găsim o soluție unică. Ce doresc să subliniez în același timp este că atunci când uh, spuneam despre punerea în aplicare în domeniul protecției datelor în instituțiile europene, mă referam în special la agențiile de acest fel, cele care se ocupă de datele privind punerea în aplicare a legii și de uh, datele polițienești. Și în ultimele câteva săptămâni chiar am emis prima decizie, deciziile de interdicție în acest domeniu, de pildă. Am interzis activitatea monitorizării serviciilor sociale de către una dintre agenții care nu avea o bază juridică suficientă pentru această activitate și asta a fost o decizie care nu a fost deloc simplă pentru că probabil unele dintre activități ar putea fi interesante, dar din păcate cred că fără acordul legislatorului acest lucru nu trebuie făcut de instituțiile europene. Mulțumesc, domnule Viervolski. Vă rog să respectați cele două minute. Acum cum avem eh, independența doamna Fox, un minut. Domnule Vivroschi, eh, vorbim eh, despre libertățile civile, este foarte importantă. Nu ai nimic de ascuns, nu ai nimic de care să te temi. Și vorbim despre teamă, fie că vorbim despre siguranța națională sau despre securitatea informatică, multe state, guverne și chiar instituții europene au încălcat viața privată, sporind supraveghere și aruncând bănuiala asupra oricui are secrete, ceva de ascuns. Uh, de pildă, companiile de tehnologie au trebuit să dea discuțiile pe WhatsApp și de asemenea mesaje secrete, punctele de vedere împotriva statelor membre. Cred că asta este unul dintre cele mai mari amenințări. Cum va contra autoritatea spionajul asupra cetățenilor, crearea de temeri? Știți foarte bine că în momentul în care guvernul spionează secretele, nu te simți foarte bine da, răspuns, domnule Pivorschi. Există două tipuri de răspunsuri și două tipuri, două grupuri de răspunsuri. Fie că vorbim despre securitatea națională sau despre siguranța informatică, pentru că le-ați implicat în aceeași întrebare, dar există o diferență foarte mare între ele, din punct de vedere pur formal. Și aș vrea să văd o delimitare foarte clară printre cele care se referă la siguranța națională și care trebuie abordate diferit de legea și de instituțiile europene și cele care se referă la siguranța publică și la siguranța informatică aș, mi-ar plăcea să propun că de vreme ce suntem de acord de la un an la altul noi noi, aspecte care sunt oarecum de supraveghere, care sunt acceptate în Europeană. Haideți să o facem într-o manieră inovatoare și pentru fiecare element nou să renunțăm la unul dintre cele vechi. Da, că există ceva care în continuare nu este eficient și noi vrem să propunem ceva în loc. Haideți să propunem în loc, nu în plus, pe deasupra. Uh, pentru că de multe ori avem situația în care autoritatea vine în fața Parlamentului sau a Consiliului sau a Comisiei și spune acum vorbim despre cutare pas și peste 5 ani ne vom întoarce și vom vorbi despre un alt pas. Deci acum dacă vorbim despre interoperabilitate, despre ce vom vorbi peste 5 ani? Pentru că nu vom face niciun pas înapoi. Acesta este un lucru, nu este o glumă nu este o anecdotă, este o propunere. Trebuie să evaluăm ce am făcut până acum, să vedem dacă toate acestea sunt suficiente pentru a fi menținute. Și, bineînțeles, când am spus că mi-am uitat de vremurile când nu avem anumite valori. Mă referăm în principal la supravegherea pe care o efectua statul și este un lucru la care am ținut de momentul în care am lucrat ca funcționar public. Bun, ne întoarcem la popular. Un minut. Thank you very much, Chair. Um... Mulțumesc, uh, doamne președinte. Am avut o discuție interesantă în această seară despre rolul autorității și dacă ar trebui să fie un centru imparțial, neutru politic, de, centru de excelență, sau dacă e un actor politic uh, uh, și care are opțiunile sale politice preferate. Aș vrea să știu și eu cum vedeți această distinție. Deci dacă e un actor politic, uh, AEPD-ul sau un supraveghetor neutru. Și în al doilea rând, sunt foarte de acord cu ce ați spus că trebuie să uh, ne uităm la consilierea juridică, dar și la problemele tehnice. Aici trebuie să, pare să existe un uh, dezechilibru între personalul juridic la AEPD și persoanele cu expertiză tehnică. Uh, s-au făcut unele progrese modeste, s-a mai făcut ceva și planificat să mai faceți ceva ca să schimbați această situație în uh, următorii ani? Mulțumesc pentru întrebarea foarte ușoară. Prima, dacă mă întrebați, dacă noi credem că aepd ar trebui să joace un rol de actor politic, răspunsul meu este foarte simplu, nu, absolut nu. Nu ăsta e rolul AEPD, să joace un rol politic în discuții. Nu. Noi suntem experți, noi vorbim despre valori, dar nu vorbim despre a fi de stânga, de dreapta sau în orice loc de pe spectrul politic. Noi uh, lăsăm opiniile politice în afara instituției, e crucial pentru activitatea ei. Noi trebuie să fim uh, supraveghetorii tuturor instituțiilor din Uniunea Europeană și în același timp când încercăm să consiliem uh, Consiliul, Parlamentul și Comisia, să sfătuim Consiliul, Parlamentul și Comisia, rolul nostru trebuie să fie de consilier tehnic și uh, juridic. Tehnic mai mult decât până acum. Uh, până acum mai mult avocații s-au ocupat de date. Acum, cum spuneam, această diversitate pe care vrem să o realizăm în, în birourile noastre este una bazată pe background și cunoștințe diferite. Am spus uh, ca avem uh, oameni de știință incluși în echipa noastră ca să înțelegem modul în care sunt folosite datele pe piață și, de asemenea, să înțelegem noile soluții care apar în uh, viitorul apropiat, cum ar fi quantum computing-ul sau edge computing-ul, uh, transhumanismul, interfața, interfața om-computer. Deci toate aceste lucruri toate aceste domenii, uh, vom investi în ele în uh, viitor apropiat și vom încerca să vedem ce tip de cunoaștere ne trebuie și cum putem folosi sinergiile existente între noi, uh, AEPD și alte autorități de protecție a datelor din Europa care pot avea expertiză în alte domenii. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Ultima întrebare pentru SND. Claude Moraes, un minut. Mulțumesc. Vreau să mă întorc la problema explorată de doamna Eintveld și anume faptul că ați răspuns uh, multe întrebări în profunzime, dacă pot spune, dar uh, întrebarea uh, Bun, sigur, dumneavoastră puteți să uh, Oferiți foarte multe sfaturi comisiei, dar ei vă pot ignora dacă vor. Și trebuie să spun foarte uh, pe șleau acest lucru. În calitate de adjunct, uh, poziția pe care ați avut-o, ce uh, înțelegeți să faceți ca să vă uh, folosiți puterile pe care aveți și să evitați această metodologie a ignorării, ca să spun așa. Și a doua întrebare, dacă pot să vă întreb așa cetățenii văd uh, dovezi prima facie uh, privind manipularea alegerilor politice și își pun întrebarea ce face Uniunea Europeană cu proliferarea tuturor acestor metode și cum uh, se ocupă de asta șeful AEPD? EPD? Răspundeți, domnule Eurovski, ultima întrebare. Problema manipulării online e o problemă care ne preocupă parțial și ne, ne vizează parțial pe noi a EPD. Nu tot ce are legătură cu scandalurile de tip Cambridge Analytica sau cu activitățile ale diferitelor jucători uh, are legătură cu o activitate tipică de protecție a datelor și a datelor private. Dar principala problemă, utilizarea Uh, adunarea datelor pentru un motiv și folosirea lor pentru un alt scop politic, uh, evident că e o chestiune pe care autoritățile de protecție a datelor trebuie să o abordeze și sunt bucuros uh, pentru activitatea pe care ICO a făcut-o în acest domeniu. În ce privește siguranța datelor colectate pentru activități politice, e o altă problemă cu care trebuie să ne confruntăm în calitate de autoritate de protecție a datelor și cred că unul dintre cazurile cele mai importante pe care l-am avut anul acesta a fost un caz împotriva Parlamentului legat de oficiul Parlamentului European, legat de utilizarea datelor pentru acțiunile pregătitoare pentru alegerile europene. În acest caz, datele au fost date unor procesori din afara instituțiilor europene și Parlamentul nu a putut oferi acțiunile de audit necesare la acest procesator și nu a controlat nici modul în care s-a făcut contractul. Din fericire, nu s-a întâmplat nimic rău cu datele, dar a trebuit să uh, determinăm uh, rezilierea acestui contract și datele au trebuit să fie șterse. Deci asta ne arată că și foarte aproape de noi, foarte aproape de discuțiile noastre, deci pot apărea astfel de probleme. Am fost foarte bucuros ca în uh, biroul meu să am în ultimul an, un, ultimul an unul dintre principalii investigatori uh, de la ICO care s-a ocupat de Cambridge Analytica. Deci el a fost un uh, expert național care a lucrat la noi la EPT. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule Vievrovski, de asemenea pentru că ne-ați reamintit cât de vulnerabil putem să pot să fie chiar și datele instituțiilor noastre. Mai aveți două minute pentru o declarație finală. Mulțumesc foarte mult. Uh, dați-mi voie să vă reamintesc unul dintre lucrurile care au fost și în uh, partea scrisă a răspunsurilor noastre. În partea scrisă uh, pe care am transmis-o comisie înainte să în această audiere și care începe cu acum 27 de ani am intrat în organizația care pe acea, în, în acel moment avea drept viziune respectul demnității și cult, diversității culturale și oricât ar părea de patetic, asta este principiul care mă călăuzește și până acum o lume justă, cu stat de drept, cu domnia legii. Asta e baza pentru discuții noastre despre ființa umană, pentru că noi nu protejăm datele, noi protejăm ființa umană și protecția datelor este doar un mijloc prin care realizăm acest final Și în același timp, uh, să nu uităm că suntem diferiți unii de alții, că există o cultură a diversității în Europa și că acesta este unul dintre lucrurile că, pe care le iubim uh, la acest proiect european, faptul că vorbim în atâtea limbi. Cultures uh, is part of the strength of the... Faptul că putem discuta despre diferențele noastre culturale este una din puterile Uniunii Europene și uh, Aș vrea să trăiesc într-o lume în care acest standard pe care îl avem, uh, standardul de protecție a datelor în Europa, poate deveni un standard uh, generalizat pe piață și poate fi folosit într-un mod inovator pe piață. Așadar, aș vrea ca instituțiile Uniunii Europene să fie lideri prin propriul exemplu ca administrație inteligentă. Inteligentă, adică să poată folosi noile tehnologii și noile evoluții și inovații pentru a face lucrurile mai bine decât s-au făcut până acum. Dacă avem discuția despre blockchain, haideți să discutăm nu doar despre preocupare, provocările pe care le creează drepturile de a fi uitat. Haideți să discutăm și despre succesele pe care ni le poate da în anonimizarea datelor, care este un lucru esențial pentru GDPR. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor membrilor care au adresat întrebări în această a doua rundă de întrebări și răspunsuri. Mulțumesc în special, domnule Vievrovski, nu doar pentru prezentarea noastră și eforturile noastre și pentru, pentru modul în care v-ați prezentat. Vă mulțumesc și, de asemenea, apreciem uh, cariera noastră îndelungată în domeniul protecției datelor și faptul și chiar acest fapt că sunteți pe lista scurtă reprezintă o recunoaștere a eforturilor noastre în acest domeniu și vă dorim uh, mult succes! Vom trece acum la al treilea candidat al serii. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc că vă aflați aici! Without further ado, it's... Fără să mai întârziem, că deja e destul de târziu și mai avem încă ceva treabă. Vă mulțumesc că ați rămas în sală la ora aceasta târzie. Acum îl vom audia pe al treilea candidat. Am avut această tragere la sorța ordinei audierilor și dumneavoastră ați ieșit pe locul 3 ca să fiți audiat dar sunteți binevenit și vă felicităm pentru că ați uh, uh, fost introdus pe lista scurtă de candidați. De asemenea, știm că ați transmis CV-ul noastră membrilor Comisiei Libe care vor vota mâine, dar după cum știți există o metodă. Aveți 5 minute pentru a vă face prezentarea, apoi uh, o rundă de 10 întrebări, un minut fiecare, și două minute pentru fiecare răspuns și apoi veți avea încă două minute pentru o declarație finală. Aveți cuvântul. Fiți binevenit, domnule Padova. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc doamnelor și domnilor deputați pentru că îmi dați posibilitatea la această oră târzie să vă prezint uh, viziunea mea și motivarea mea pentru postul de control european. Uh, înainte de a începe, aș vrea să aduc un omagiu lui Giovanni Butarelli, pe care l-am cunoscut uh, bine în diferitele sale funcții și cu care am colaborat de multe ori. Parcursul meu în domeniul uh, protecției datelor uh, are cam 20 de ani. Am făcut uh, un tur complet în acest domeniu, pentru că am fost funcționar la Adunarea Națională Franceză, unde am lucrat pe transpunerea directivei din 1994. Am fost director de două ori, mai întâi am fost secretar general CNIL, comisia care se ocupă de protecția datelor în Franța. În Franța dar și comisar într-un uh, autoritate de reglementare sectorială în domeniul energiei și mai ales în domeniul dezvoltării rețelelor inteligente. Am activitate de cercetător, uh, am publicat în publicații importante cum ar fi uh, Oxford Review, Columbia Law Review. Din 2016 sunt uh, advisor strategic al Uh, ICO, Autoritatea Reglementare a Datelor uh, Engleză și merg, uh, oscilez așadar între protecția datelor și inovare. Și după cum știți, sunt avocat. Deci acest tur complet de cerc mi-a permis să construiesc punți între drept, drept și economie și afaceri, tehnologie și așa mai departe. Dar dacă ar trebui să-mi rezum cariera în fața noastră, doamnelor și domnilor deputați, aș spune într-un cuvânt independență. Independență pentru că atunci când am organizat uh, primul control uh, al Fișierului Național de Poliție în calitate de oficial CNIL, atunci când am avut o poziție diferită de alți regulatori, dar conform uh, deciziei de justiție, Curții de Justiție toamna trecută și de asemenea independent când am lucrat pro bono pentru o asociație în fața unei curți, în fața Curții Europene de Justiție împotriva unor prevederi legate uh, de uh, supravegherea, de legea prin supravegherea, ceea ce nu m-a adus prea multe puncte și prea multe simpatie din partea autorităților. Suntem aici pentru că discutăm despre nevoia de a proteja datele cetățenilor și pentru că cetățenii au sentimentul că acestea le scapă, că ei pierd controlul datelor personale și problema protecției datelor s-a schimbat foarte mult în 20 de ani. O problemă pentru specialiști care interesa pe puțină lume acum a devenit centrală. Și de ce e centrală protecția datelor? Pentru că ea condiționează exercitarea altor libertăți fundamentale. Fără protecția datelor nu aveți libertatea gândirii, nu aveți libertatea de circulare anonimă și nu aveți libertatea reuniunilor și până la urmă vor, vom ajunge la alegeri trucate, falsificate și mă refer la Cambridge Analytica, aici evident. De asemenea, uh, pentru asta, pentru a face față acestor îngrijorări, trebuie să întărim uh, mai multe lucruri. În primul rând, Parlamentul Parlamentul pentru că el protejează drepturile și identitatea noastră europeană. Mai trebuie și un al doilea lucru, transformarea rolului uh, controlului de date și modul în care cooperează cu noastră. Uh, business as usual nu e o opțiune. Acum voi trece la limba engleză în prezentarea mea ca să rezum cele patru măsuri pe care aș vrea să le implementez pentru a îmbunătăți serviciul pe care uh, autoritatea europeană în domeniu uh, le oferă, pentru că eu consider că e vorba de un serviciu. Mai întâi, multidisciplinaritate, în al doilea rând, proactivitate, în al treilea rând, responsabilitate și în al patrulea rând, fermitate. Dacă pot să Uh, dau mai multe detalii. multidisciplinaritate înseamnă că vom avea mai mulți ingineri de IT, mai multă cunoștință tehnică, pentru că nu putem să ne bazăm doar pe o evaluare juridică a situației. Avem nevoie de sfaturi bune și tehnologice. Proactivitate înseamnă că nu trebuie să așteptăm uh, un proiect uh, de regulament ca să uh, interacționez cu dumneavoastră. Eu mai degrabă voi fi scannerul dumneavoastră ca să vă uh, semnalez tendințele care se manifestă în afara Europei și mai ales în China. Responsabilitate înseamnă că autoritatea ar trebui să fie responsabilă pentru programul său anual de inspecții și să fie disponibilă la orice cerere a dumneavoastră pe orice subiect pe care îl considerați important și în al patrulea rând autoritatea ar trebui să fie un supervizor hotărât care să folosească toate instrumentele oferite de regulament. Asta înseamnă amenzi și chiar să meargă în fața Curții Europene de Justiție în anumite cazuri. Deci, pentru a încheia, ă, sub auspiciile triple ale competenței, independenței și renoirii, ă, că mă aflu aici în fața noastră astăzi, ca un ă, european autentic, a cărui familie cunoaște uh, prețul situațiilor în care valorile se, uh, uh, se prăbușesc. Am origini poloneze din refugiați polonezi și de asemenea și suedezi. Pot vorbi suedeză, dar nu o să o fac, o să rămân la engleză și franceză și acum sunt gata să vă răspund la întrebări. Mulțumesc, domnule Padova. Uh, puteți fi sigur că vă bucurați de respectul și interesul ca membrilor Comisiei uh, Libe și vă felicităm pentru că ați fost inclus pe lista scurtă. Trecem acum la întrebări și răspunsuri. Prima întrebare, PPE, doamna Mețola, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Padova, pentru prezentarea noastră. Inteligența artificială este următoarea frontieră în domeniul datelor și este o zonă care va cere va cere uh, uh, cantități enorme de procesare a datelor și uh, de date de proces. Aceasta ridică probleme etice foarte mari. Ce rol vedeți pentru AEPD în a ajuta Uniunea Europeană să progreseze în mod colectiv în acest uh, domeniu? Cum credeți că se poate atinge un echilibru între protecția datelor și inovare în acest sector și cum putem să ne asigurăm că datele cetățenilor europeni sunt protejate, în special în ce privește Uh, colaborarea cu jucătorii non-europeni și în legătură cu asta și o posibilă abordare în legătură cu creșterea uh, controlului uh, subiectelor datelor asupra procesării datelor acestora și prin introducerea unor drepturi de proprietate asupra datelor. Ce părere aveți despre asta? Mulțumesc, doamnă Mețola. Aveți cuvântul. Două minute, domnule Padova. Mulțumesc, doamna Mațola, într-adevăr, e adevărat că inteligența artificială este noua frontieră și ați menționat cifrele, volumele. După cum știți că volumul de date produse se dublează la fiecare 24 de luni și această uh, cantitate enormă de date, aproximativ 85% dintre ele nu este folosită de companii, uh, dat, așa numitele date moarte, cum le numim noi. Dar datele se concentrează la anumiți operatori, deci avem o dublă mișcare de diluare și de concentrare. Acești actori, mm, cei mai mulți nu sunt europeni deci e adevărat că Europa e cumva prinsă între două modele. Pe de o parte, modelul american, cu niciun fel de legislație generală. Noi, ei n-au GDPR, ci doar legislație sectorială sau autoritatea de reglementare sau uh, un judecător care intervine după ce s-a produs o problemă și al doilea un model extrem de centralizat de folosirea datelor, modelul chinezesc Europa trebuie să-și găsească drumul între acestea două și cred că putem construi un mod etic, umanist și responsabil de a folosi și de a colecta și folosi datele. Comisia are programe excelente, uh, ei spun că vor face o propunere, nu știu dacă va fi o reglementare privind uh, inteligența artificială în 100 uh, de zile, dar ideea este că putem folosi putem construi un mod uh, în care să avem încredere, un mod de utilizare a inteligenței artificiale. Pentru că dacă nu avem încredere în uh, inteligența artificială, oamenii vor pierde încrederea în democrație și în serviciile electronice. Deci unde putem uh, începe? În Europa avem avantajul că nu începem de la zero, ci începem de la o legislație solidă pe care o avem de la Regulamentul General de Protecție a Datelor. Acesta deja are câteva prevederi care spun că nu trebuie să fii uh, obiectul unei decizii bazate pe procesare automată a datelor, dar sunt și lucruri care lipsesc din uh, GDPR. Deci uh, GDPR poate oferi o bază solidă, dar trebuie să construim uh, și să umplem cu elementele care lipsesc. De exemplu, nu există prevederi legate de transparența algoritmelor, uh, utilizabilitatea acestor, redresabilitatea acestora. Deci, cred că rolul AEPD este să promoveze uh, aceste noi reguli și să și experimenteze puțin, așa cum o face ICU cu sandbox-ul lor. Așadar, două minute, nu uitați. Aveți, aveți acolo un cronometru ca să vă reamintească. Deci, întrebare, un minut, două minute răspunsul. Acum, a doua întrebare, reprezentantul SND, doamna Sipel, un minut. Mulțumesc foarte mult, aș vrea să mă întorc la această întrebare foarte importantă legată de inteligența artificială noastră. Printre alții ați vorbit despre transparență și despre importanța Regulamentului General de Protecție a Datelor. Dar puteți să vă imaginați niște bune exemple de menite să asigure transparența nu doar pentru autorități, ci și pentru cetățeni atunci când dezvoltăm în continuare inteligența artificială sau când inteligența artificială se dezvoltă singură. Ce fel de controle vă puteți imagina și avem nevoie de măsuri adiționale, suplimentar față de GDPR, ca să asigurăm acest lucru și de asemenea aș vrea să mă întorc la răspunsurile noastre scrise în care subliniați în general importanța independenței. Din punctul nostru personal de vedere, cum vedeți rolul autorității și a bordului Uh, al bordului, uh, sunt ele suficient de independente uh, sau trebuie întărite ca să fie și mai independente în activitatea lor? Domnule Padova, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aveți două întrebări într-una singură, doamnă deputat. Una întrebați în asta dacă e nevoie de măsuri suplimentare pentru a reglementa inteligența artificială și spun acest lucru ca să răspund și doamnei Metzola Răspunsul este da, pentru că GDPR-ul nu include toate aspectele care țin și de inteligența artificială, mai ales ceea ce privește aspectele de redresabilitate. V-aș întreba cum măsurăm aspecte legate de discriminare. Deci ele nu se regăsesc în regulamentul protecția datelor și eu cred că ar trebui să îmbunătățim regulamentul și atunci este nevoie de măsuri de transparență mai clare și măsuri explicative mai clare. Se poate face asta printr-un cod de conduită, dar se poate face asta și permițând autorității de reglementare să dispună de niște resurse informatice și cu asta răspund celei de-a doua părți a întrebării noastre, adică referitor la independență. N-ai cum să fii independent dacă dispui strict de resurse juridice și nu dispui de resurse tehnice pentru că nu înțelegi de fapt cum funcționează tehnologia și nu înțelegi cum funcționează lumea în care trăiești. Deci este nevoie de o diversificare a resurselor, deci e nevoie și de economiști și de informaticieni, de automatiști. Deci este un criteriu în funcție de care să stabilim dacă ești independent și nu poți cumva să uh, contești, uh, până la urmă, pretențiile celor care intervin pe piață. Dacă să mulțim asta cu trei numărul de informaticieni angajați în 5 ani de zile, cred că așa, dacă vă crește de trei ori numărul lor, așa vom putea înțelege mai bine tehnologia și cred că și pentru legiuitor acest lucru va arăta că sunteți mai informați din acest punct de vedere. Consider că nu se pune doar problema de resurse, se pune și problema înțelegerii a ceea ce se întâmplă și dacă reușim să oferim informații solide, nu doar cu caracter uh, juridic. Și eu sunt jurist de formație, dar să-mi știu limitele și de aceea știu că avem nevoie de informaticieni în echipă. Mulțumesc! Și acum, liniu, doamna Sofie Invelt, aveți un minut. Da, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului Padova pentru prezentarea dumnealui. Trei întrebări foarte rapide. Prima, există foarte multă competență la EDPS, cred că și competență tehnică, dar ce lipsește? Lipsește influența, pentru că autoritatea europeană uh, e cumva ignorată practic în totalitate de către Comisia Europeană. Cum veți reuși dumneavoastră să aibă mai multă influență această autoritate și, în al doilea rând, cum veți reuși dumneavoastră să consolidați partea de punere în aplicare? Comisia Federală de Comerț din Statele Unite a impus o amendă de 5 miliarde de dolari americani Facebook, iar amenzile din Europa sunt trezibile pentru ei. Cum veți consolida dumneavoastră această dimensiune de punere în aplicare a legii și nu mă refer acum strict la uh, viața privată, mă interesează și aspecte legate de transparență și am cerut de aceea Comitetul European în materie să-și publice procesele verbale. Aș susține dumneavoastră această cerere a mea pe lângă Comitetul European de Protecție Datelor, de a-și da publicității procesul verbal. Domnule Ian Padova, aveți cuvântul. Da mi-a spus trei întrebări în două, mă rog, ca să spun două minute, am câteva secunde pe întrebare, dar dumneavoastră spuneți că sfatul este în mod constant ignorat de către Comisia Europeană, consiliera a EDP-ului. Practic, mi-au angajamentul de a îmbunătăți situația, mai ales în sensul de a lucra cu ei din fazile incipiente de redactare a regulamentului și, practic, acolo poți să intervise o anumită influență și să asigure anumită coerență între diferitele inițiative, pentru că Cred că există această mentalitate în care fiecare lucrează uh, separat de celălalt. În al doilea rând, acum, dacă nu sunteți mulțumite, puteți face apel întotdeauna la presă, la canalele uh, publice, uh, Trebuie să fiți foarte selectiv și ca să obțineți rezultate, dar puteți foarte bine să intrați în spatul public și să vorbiți despre acest lucru. Există și a treia variantă, care e ultima instanță, puteți să dați în judecată. Există Curtea Europeană de Justiție și AEDP-ul are această variantă, dar vă spuneam, trebuie să vezi unde vrei să ajungi până în instanță, pentru că nu poți pentru fiecare speță în parte. Referitor la punerea în practică, uh, Ă, noi nu suntem o autoritate reglementară la nivel național, nu putem da sancțiuni, prea puține, pentru că nu există astfel de, ă, nu există o cifră de afaceri, nu există o fluctuație, nu calculăm astfel, deci nu avem ce să aplicăm în acest sens, dar este loc de mai bine. În răspunsurile mele înscrise am sugerat eu că dacă voi fi numită, voi publica un program anual de inspecție și voi da socoteală și cred că astfel putem avea și o anumită influență, pentru că, într-adevăr, acest lucru arată pre- previzibilitate și că suntem un uh, organism de reglementare echitabil. Referitor la transparență, vorbiți de libera, libertatea informării, eu sunt jurist și așa activez în meseria mea, deci susțin de această solicitare câtă vreme ea se încadrează în prevederile legii. A venit rândul verzilor, domnul Brian, un minut. Mulțumesc. Domnule Padova, am avut uh, plăcerea să ne întâlnim recent și să discutăm, printre altele, abordările în legătură cu această autoritate de protecție a datelor și, dacă bine mi-amintesc, uh, vă place abordarea ICO în Regatul Unit referitor la această supraveghere și vă place mai mult acest model, uh, mă rog, prin comparație cu alte autorități care vin cu afirmații sfărăitoare în legătură cu deciziile lor, în condițiile în care autoritatea sau, mă rog, abordarea ICO a Marii Britanii este numai mai degrabă bazată pe cooperare și se folosește acest lucru de uh, coerciție, de constrângere numai în ultimă instanță. Ce părere aveți în legătură cu acest subiect? Și a doua întrebare, aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră în legătură cu legea privind retenția obligatorie a datelor. Domnule Padova. Mulțumesc și eu, așa cum spunea și noastră, domnule deputat, sunt consilier strategic al ICO în legătură cu aceste relații între inovare și protecția datelor. Deci cred că vorbim despre uh, un, uh, într-adevăr, o autoritate reglementare interesantă, dar într-adevăr se prezintă exact așa cum trebuie să fie autoritate în materie. Deci nu e vorba doar de îndrumare, ci este vorba și despre o parte foarte consistentă de îndrumare. Practic, uh, cel, cel mai important lucru, până la urmă cea mai importantă pondere vine de la ICO. Practic e vorba de abordare cât se poate de pragmatică, de bun simț în cooperare cu toți actorii implicați, organizează consultări publice și nu numai, deci într-adevăr există o cultură importantă în materie de instrumente uh, practic, acest lucru ține foarte tare de <laughs> o abordare foarte robustă și cred că acest lucru se echilibrează. Mă declar chiar foarte um, sensibil la acest subiect. Nu e vorba de îndrăzneală, e vorba de prudență și, în același timp, este o abordare echitabilă și echilibrată. Referitor la retenția obligatorie a datelor, știți foarte bine că eu am fost avocat pledant în fața Curții Europene de Justiție în această speță, pentru că această speță despre care vă vorbeam se întemeiază pe directiva 58 din 2002 și vă dau drept tare, într-adevăr, vorbim de date și retenția așa fără discernământ a datelor uh, se regăsește în jurisprudența CEJ de ani de zile, de la aspectele digitale până la sfera uh, privată. Cred că această retenție a datelor trebuie să fie mult mai granulară, mult mai bine delimitată și cred că trebuie să avem căi de atac, deci este nevoie să existe transparență și căi de atac. Eu am pledat împotriva faptului că nu există dreptul de uh, informare și că nu există nicio decizie cu forță de lege de partea unei autorități ca urmare a jurisprudenței CEJ. Este un aviz pronunțat de către o autoritate publică independentă, dar care nu este suficientă și care nu corespunde cerințelor uh, Curții Europene de Justiție, CEJ. Mă iert iertați, mai multe n-aș putea să spun, deși mi-ar plăcea și repet, uh, am ținut o plădărie de 15 minute, aș putea să vorbesc ore în șir. Numai că n-am aceste 15 minute. Domnule Padova, acum am ajuns la idee. Domnul Ghearo, un, un minut aveți cuvântul, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Domnule Padova, S-au pus de multe întrebări deja care țin uh, până la urmă de rol de influencer uh, pe care l-ar juca Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor. Și citesc aici noastră în curriculum vitae ceva ce n-am remarcat în CV-urile celorlalți candidați, pasă mite. Uh, sunteți autor a mai multe publicații dumneavoastră în limba engleză, în reviste de specialitate, Oxford International Data Privacy, dar și în Columbia Law Review Într-adevăr, vorbim de activități de cercetare care din ce văd eu aici, am poate că mă înșel, dar din ce văd, acesta a făcut obiectul, să spunem, a unor analize. Dumneavoastră ați urmărit mai multe decizii pronunțate de către Curtea Europeană de Justiție a UE, de pildă în legătură cu dreptul la a fi uitat. Eu ce um, aș vrea să știu este referitor la rolul acestui autorități, este dacă această activitate de căutare este importantă pentru dumneavoastră și dacă doriți să continuați această căutare, această cercetare cu care vă ocupați. Uh, domnule Padova, puteți să răspundeți, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vă răspunde în franceză pentru că întrebarea mea a fost adresată în limba franceză, dar, într-adevăr, domnule deputat, de vreo 15 ani de zile am activitate de cercetare constantă, pentru că, eh, fiind cercetător eh, și nu numai, și sunt în același timp practician, dar sunt și avocat, cred că uneori e important să te detașezi și mi-a plăcut foarte mult această parte de învățământ universitar, publicații, cercetare. Eu m-am ocupat de trei subiecte, dimensiunea teritorială a dreptului datelor și îndeosebe aspectele care țin de consecințe de proprietate a datelor și de legătura care există între protecția datelor și inovare. Și, într-adevăr, această reflexie îmi folosește și în practica mea de avocat, îndeosebi articol pe care l-am scris în Columbia Law Review împreună cu Victor Meyersberger, care e profesor la Oxford și care este este șeful Catedrei uh, de Guvernanță uh, pe internet, încercam să vedem, atunci numeam noi Big Data, acum se numește inteligența artificială, în ce mod aceste date, acest Big Data se articulează în mod coerent cu principiile regulamentului GDPR și care sunt căile prin care am putea să-l compatibilizăm cu interesul general. Din punctul meu de vedere, acest lucru face parte din rolul pe care îl îndeplinește autoritatea de reglementare, pentru că, spuneați noastră, este un rol de influențare. Acest autoritate de reglementare trebuie să aibă o abordare uh, care să fie reflectată în uh, publicații de referință pe care să se întemeieze cetățenii și pe care să le dezbată. Dar, uh, vedeți, acest lucru mă ajută pe mine și în practică. Este o activitate cât se poate de importantă și asta pentru că autoritatea de supraveghere, într-adevăr, el vine și reprezintă această dimensiune, are acest rol de ambasador, de reprezentare și cu ceilalți, însă are acest rol și trebuie să fie în măsură de a avea o abordare autonomă, o abordare cât se poate de consistentă care în egală măsură poate să anticipeze o serie de fenomene, așa cum spuneați dumneavoastră, cel drept la uitare. În urmă cu patru ani am scris acest articol și am tras eu concluzia că uh, e tot una cu concluzia recentă a Curții Penale de Justiție, deci cumva anticipăm anumite fenomene și, după părerea mea, acest lucru va permite, ne va permite nouă să dăm niște uh, recomandări pertinente legiuitorului. Mulțumesc. Din partea ECR, un minut, doamna Canco, vă rog. Mulțumesc, domnule Padova. Da, mă liniștește să văd acolo că există această curiozitate și dorință de a anticipa uh, dificultățile și o deschidere către nou, pentru că, într-adevăr, tehnologia ne ia înainte și legile nu țin pasul cu această viteză uh, din realitate. Iată că ce întrebarea mea pentru dumneavoastră. Suveranitatea digitală reprezintă un subiect recurent de dezbatere în lumea actuală informațională, dar dacă vrem să avem această relație coerentă cu aliații noștri democratici, v-aș întreba dacă a venit momentul să creăm un acord la scară planetară privind protecția datelor care să și funcționeze și astfel să consolidăm cooperarea, una care să permită această partajare a datelor la nivel planetar și să asigure o protecție, să combatem infracționalitatea cibernetică, pentru că această lume a internetului este una planetară și se regăsește în toate părticelele și uh, colțurile din viața noastră, colțișoarele vieții noastre. Uh, acest lucru a fost discutat și în cadrul G20 la începutul acestui an. Considerați că această idee se poate realiza în viitor la profiat? Considerați că este realistă și este de dorit? Două minute aveți, domnule Padova. Mulțumesc, doamnă deputat. Deci, întrebarea era acel acord mondial. Vorbeați, e o chestiune până la urmă care se dezbate la nivel de specialiști și asta de vreo 30 de ani de zile, pentru că până la urmă Europa a fost continentul pionier care a venit cu acest cadru, cu Convenția 108, apoi cu Directiva din 95 și astăzi avem GDPR-ul. Problema este că în uh, spatele acestui cadru juridic există eventual anumite valori uh, fundamentale care sunt uh, absolut europene. Există articole fundamentale în Carta Fundamentală, există Tratatul Uniunii Europene și nu-i deloc treabă ușoară să bați monedă pe un astfel de standard care este ancorat atât de profund în astfel de valori. Vorbim despre tensiunea de 120 de volți sau 220 de volți. Deci eh, există diferență la prize dacă să ne gândim pe un țăr și pe altul Atlanticului și atunci e nevoie de convertoare și transformatoare. Același lucru cam e valabil și pentru a încerca să compatibilizăm abordările noastre. Există țări, cum este de pildă China, a care abordare este una mai degrabă tot cuprinzătoare, ceea ce nu prea se pretează la identificarea și sublinierea drepturilor individuale, asta într-o perspectivă umanistă și europeană a noastră aici pe continent, astfel încât de multă vreme ne străduim, chiar în 2008 la conferința de la Madrid s-a adoptat o rezoluție pentru a avea un standard internațional referitor la protecția datelor, eu cred, într-adevăr, în această perspectivă, dar va dura ceva vreme, mai mult până departe și, eventual, vor fi și niște principii fundamentale, însă nu cred că vom putea dispune de aceleași mecanisme, de aceleași drepturi și nici măcar de același tip de supraveghere. Trebuie să încercăm să purtăm un dialog și nu să avem o abordare imperativă. Cred că Europa are un model de a funcționa lipsit de aroganță de care sunt foarte atașați, pe care trebuie să-l ocrotim. Mulțumesc și acum din partea GUE, are cuvântul domnul Fernando Barena, aveți un minut, vă rog frumos. Mulțumesc foarte mult. Uniunea Europeană a adoptat recent o legislație în materie de politici care își propun să sporească strângerea și accesul la date personale din considerente de siguranță. Noi inițiative merg cumva în aceeași direcție și mă gândesc de pildă la interoperabilitatea bazelor de date în domeniul libertății și justiției și securității. Mă refer la directiva PN privind registrul de pasageri și obligația de retenție a datelor. Întrebarea este simplă, deși înțeleg și răspunsul s-ar putea să fie ceva mai complex. Cum evaluați dumneavoastră situația actuală a drepturilor la viață privată din perspectiva protecției datelor și a măsurilor de supraveghere care au fost puse în practică pentru a combate infracțiunea cibernetică și terorismul? în ce direcție se îndreaptă UE și ce ați schimbat dumneavoastră dacă ați avea mai multă influență asupra legiuitorului european. Mulțumesc, domnule Padova. Mulțumesc. Uh, da, asta este genul de dezbatere și de întrebare țintită pe politici. Da, l-aș uh, cita pe Benjamin Franklin și anume dacă, care spunea că dacă vrei să renunți la anumite libertate în uh, Um, beneficiul siguranței, o să le pierzi pe amândouă și nu meriți nimic. Deci, practic, da, așa este uh, toate țările și Franța în mod deosebit, dar nu numai Franța, s-au confruntat cu atacuri cibernetice și există această temere legitimă și nevoie de a strânge date și de a le partaja printr-o agenție europeană, dar acest lucru nu se poate realiza în detrimentul protecției datelor. Uh, până la urmă, asta a fost și ținta pledoariei mele în fața Curții Europene de Justiție din uh, septembrie. De pildă, transparența informațiilor este absolut esențială, pentru că dacă nu știi că faci obiectul în măsuri de supraveghere, cum ai putea avea acces la date și cum ai putea avea o cale de atac? cum ai putea să fie evaluată datele dacă nu uh, ești corect informat. Dar este adevărat că există riscul să dai la cap anchetei făcând astfel de lucruri. Deci e de neacceptat să se amâne anchetele, dar ce să vă zic, în legislația franceză nici măcar nu există acel drept la informare. E nevoie de aceste măsuri foarte clar țintite pe care trebuie să le discutăm pentru a ne asigura că avem un echilibru corect între siguranță și protecția datelor, nu să uh, încercăm să salvăm una în detrimentul celelalte, că le pierdem pe amândouă dacă alergăm uh, după amândouă. Și acum, doamna Fox, aveți un minut. Mr. Bedover, I'm with you on... Domnul Padova, sunt uh, alături noastră în ceea ce privește cercetarea și inginerii informatici, dar să revenim la politică. Uneori pare a fi un conflict între dreptul la viața privată și protecția datelor și valorile pe libere exprimări. Mă gândesc că protecția datelor devine doar o formulă lingvistică pentru a justifica noi mecanisme care să ne încalce dreptul la liberă exprimare. Uh, sunt câteva comentarii care mă îngrijorează. Dreptul care le permite indivizilor să ceară ștergerea unor informații publice sau îndepărtarea lor. Eh, eh, deci indivizii să pot să cere să dispară de pe Facebook ceea ce cer și acum eh, mă, mă întorc la greutatea legii. Mi se pare că suntem în pericol de a crea un zid de foc în jurul Europei în ceea ce privește protecția datelor și viața privată, la fel ca China care dictează la ce pot avea oamenii acces pe internet și cer înlăturarea unor materiale jignitoare. Mă întreb cum uh, poate această autoritate să ofere uh, indivizilor să aibă acces și să mențină dreptul la liberă exprimare. Mulțumesc, domnule Mulțumesc, doamnă președinte. Este adevărat că discuția privind domeniul de aplicare a dreptului de a fi uitat și esența acestui drept pot intra în conflict cu dreptul la accesul la informație și la liberă exprimare. De aceea Întrebarea domeniului de aplicare teritorială a fost foarte importantă în fața Curții Europene de Justiție, pentru că dacă avem o aplicare extrateritorială, pot să existe contramăsuri de la alte state care nu sunt democratice și care îi împiedică pe cetățenii europeni să aibă acces la informații. Deci riscul de a avea un domeniu de aplicare universal și prea extins eh, din perspectivă europeană ar fi Um, anumite uh, efecte de bumerang din partea altor țări mai puțin democratice care ne-ar împiedica să accesăm informații noastre proprii. Deci cred că Curtea Europeană de Justiție a realizat un echilibru corect între accesul la informații și dreptul de a fi uitat pentru că este și acesta o important, spunând că atunci când uh, conținutul trebuie să fie indexat, uh, despre asta este vorba în dreptul de a fi uitat, nu conținutul este înlăturat temperatura, ci este ă, îndepărtat de motoarele de cotare atunci când acest drept este garantat, așadar trebuie să intre în domeniul de aplicare a teritoriilor europene bazate în, pe, pe geolocalizare și nu extrateritorial, pentru că, așa cum a spus uh, avocatul general, acest lucru ar pune în pericol accesul la informații de către cetățenii europeni și uh, riscul de a avea măsuri de răzbunare într-o anumită măsură. Deci cred că este un echilibru corect și de aceea studiile mele și articolele mele au vorbit despre acest lucru. Uh, dreptul la liberă exprimare, accesul la informare, dar nu în același timp în detrimentul dreptului de a fi uitat, fără însă a avea un domeniu uh, din ce în ce mai mic în ceea ce privește accesul la informare. Thank you, uh, thank you very much. Thank you. Mulțumesc foarte mult, domnule Padova. Am discutat și cu ceilalți de când ați uh, rolul autorității și dacă trebuie să fie un actor imparțial, practic neutru, sau un actor cu o viziune politică proprie și de asemenea cu dorința de a dezvolta și uh, a merge mai departe cu această acțiune politică. Deși aș vrea să aud care este punctul noastră de vedere în privința rolului autorității în această privință. A doua întrebare. Lucrați uh, deja foarte mult cu uh, coordonatorii naționali și întrebarea mea este cum evaluați capacitatea actuală a autorităților din statele membre de a duce la îndeplinire sarcina în mod adecvat, mai ales ținând seama de faptul că datele a milioane de europeni sunt uneori stocate în câteva state membre. Așadar, cum evaluați acest lucru și care ar fi abordarea dumneavoastră pentru a aborda, ajuta statele membre să aplice măsurile autorității europene? Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că uh, a fi imparțial este foarte important atunci când ești într-o funcție publică. Am fost pregătit pentru acest lucru pentru că, după cum știți, am administrat uh, Congresul francez și uh, imparțialitatea era o problemă de supraviețuire. Dacă nu era imparțial, de vreme ce odată la 5 ani majoritatea se schimba în Franța, nu puteai supraviețui. A fi imparțial este de aceea o valoare esențială pentru mine și, practic, comun care mi este cunoscută de 15 ani, dar fi imparțial, nu înseamnă că în calitate de reglementator nu spui ce ai de spus, însă nu trebuie să intri în jocul politic, nu ești un actor politic, poți să ai un rol politic, poți să dai îndrumări, să spui ce este de dorit, ce nu este de dorit, care sunt riscurile, poți oferi eh, consiliere, poți eh, evalua lacunele, dar nu trebuie să te asumi rolul legislatorului. Ești eh, consilier, trebuie să fii imparțial, ci este suficient, nu trebuie să încerci să fii mai mult decât un consilier, nu să fii un profesor în ceea ce privește autoritățile naționale de protecție datelor, cum le văd, după cum știți, aceste uh, datori sunt uh, la nivel global uh, cu prea puțin personal, nu au suficiente resurse și povara a fost crescută de GDPR și au probleme ce mai mare fi aici o, în jur de 600 de oameni, dar tot există anumite autorități care se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește personalul și aptitudinile. Am spus și mai devreme, avem nevoie de ingineri informatici în echipele autorităților de reglementare. Acest lucru se aplică peste tot. Economiști și ingineri informatici sunt dificil de găsit în echipele autorităților naționale. Există câțiva în Spania, în Irlanda, în uh, anumite landuri din Germania, Franța, în Italia, dar asta e cam tot. Deci un mod de a îmbunătăți situația și eventual de a crea o rețea care să strângă resurse pentru a împărtăși experiența în domeniul tehnologic. Îmi pare rău, am depășit un pic timp. Domnule Moresc, da, mulțumesc, uh, doamnă președinte. Există foarte multe întrebări care se repetă, bun, asta este ultima, dar să revenim la abordarea dumneavoastră. Uh, Vorbea despre ICO și despre această problemă, despre acest aspect de a fi consilier și a oferi uh, consiliere comisiei. Comisia redactează unei propuneri și dumneavoastră le oferiți consiliere și ei vă ignor. Asta este situația. Ați venit cu un răspuns despre abordarea pe care ați avut față de asemenea situație, dar asta este o problemă mare pentru Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor, pentru că este clar că trebuie să schimbați legislația, trebuie să aplicați anumite direcții, deci ce ar fi diferit în abordarea noastră și cum ați putea avea un impact, ținând seama de modul în care s-ar putea purta Comisia în cei în urmă. Iar în ceea ce privește comunicarea, dacă luați o problemă mare ca uh, Cambridge Analytica, am percepția publică, Uh, încă se mai amestecă cineva în legile noastre, aceste metode încă se aplică, proliferează. Cum ați comunica soluțiile sau cum ați abordat acest lucru dacă v ați primit acest post de coordonator autorității? Uh, ultima da, cea mai puțin importantă. Da, înțeleg punctul nostru de vedere care spune că aparent uh, uh, consilierea noastră este totdeauna ignorată sfaturile noastre și că există o frustrare, dar așa stau lucrurile astăzi și uh, aș încerca să schimb situația deci, dacă aș fi numit. dacă ești ignorat, ai mai multe opțiuni. Pe de-o parte, cred că ar trebui poate să intervenim într-o fază foarte timpurie, când eh, vorbim doar de o schiță de regulament, pentru că din un proiect de regulament foarte incipient, pentru că știu din trecut că dacă intervii prea târziu în procesul de redactare a regulamentelor, toate deciziile importante au fost deja, vor fi, fost deja luate. Deci cred că eh, este dezirabil să creezi o situație în care să câștige toată lumea, să intervin primele faze chiar pe proiecte și să ai discuții neoficiale în încercarea de a modifica și de a schimba regulamentul. Dar după cum știți, un consilier nu este niciodată ascultat în proporție de 100%. Este o frustrare acestei funcții, eu o cunosc. Dar așa stau lucrurile, există decizii politice, Comisia nu se implică și poate că Parlamentul insistă în această privință. Încerci să faci ce stă în competențele tale, dar nu poți fi tu legislativ legislatorul. Și dacă e o problemă foarte serioasă, cum spuneam doamne, Invert mai devreme, poți să uh, ieși în public. Când ești o autoritate mai mică, unul dintre aliați este presa. Deci dacă ai o poveste bună în ceea ce privește un proiect care pune în pericol câteva principii de bază, poți să ieși în public. Și în cele din urmă știu că durează timp, nu este o soluție imediată, dar poți să te concentrezi pe anumite cazuri. Dacă faci acest lucru în mod proactiv, într-o fază timpurie, dacă ajungi la presă în anumite cazuri, și dacă în cele din urmă te adresezi inclusiv curții, în de-a lungul timpului vei avea influență. Așa îți câștigi o influență mai mare. Și mulțumesc! Și noi vă mulțumim. Le mulțumim tuturor membrilor pentru răbdare, pentru faptul că sunt aici, pentru că au adus un conținut substanțial uh, aceste întâlniri extraordinare a Comisiei Libe, uh, pentru că mm, i-am avut aici pe toți cei trei candidați care au fost selectați pe lista scurtă Bun, i-am să pe cei dinainte, vă felicităm și pe dumneavoastră, apreciem faptul că sunteți aici, da? Mai vreți să spuneți ceva, nu? Sigur, sigur, sigur. N-am uitat. M-am dus până la plenar un pic și m-am întors. Uh, vreau să spun că Apreciem în mod deosebit faptul că ați fost agres pe această listă scurtă și vă felicităm, vă dorim toate cele bune. Mai aveți două minute pentru ultimele cuvinte, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc la această oră târzie că mi-ați dat ocazia să am această discuție cu dumneavoastră că pe, pe probleme foarte importante, foarte pe scurt, două minute, sunt câteva întrebări care ar fi avut nevoie de ore, dacă nu cumva de o conferință. Dar uh, voi spune că cu uh, inteligența artificială, cred că s-a menționat deja acest lucru, viitorul nu va fi continuarea trecutului, avem nou, nevoie de o nouă abordare și aceasta este convingerea mea foarte sinceră. În ceea ce privește această provocare comună, cred că trebuie să clădim împreună încrederea, pentru că dacă nu există încredere, dacă nu există încredere în protecția datelor, dacă nu există încredere în uh, furnizorii de servicii, atunci democrația noastră este în pericol și creșterea noastră este în pericol pentru că oamenii nu vor avea încredere în uh, furnizorii de servicii. Din acest motiv, cred că este nevoie de cineva care să fie independent, dar deschis dialogului și îmi place să cred că am demonstrat acest lucru, aveți nevoie de cineva care să privească spre viitor, cu eh, care să creeze punți mai degrabă decât ziduri și îmi place să cred că sunt eh, un asemenea om, cineva ferm când este nevoie în ceea ce privește punerea în aplicare, eh, companiile private, am un dosar bun. Cred că sunt această persoană și cred că așa vă veți gândi la mine mâine. Mulțumesc, mulțumesc încă o dată. Mulțumesc foarte mult, domnule Padova. Mulțumesc pentru prezentare, pentru declarații. Vă felicităm pentru că ați ajuns până aici, până la această fază finală a procesului decizional al acestei comisii libe, care se va încheia mâine. Le reamintesc membrilor să spună mai departe colegilor din toate grupurile politice. Mâine la ora 10 avem o nouă întrunire doar pentru a vota. Deci vă rog, țineți minte, trebuie să avem cardurile de votare. Va veni săptămâna în VIC 200, uh, Winston Churchill, are pe Winston Churchill, 200 la ora 10 dimineața, doar jumătate de oră. Pentru că avem câteva aspecte de votat. Mulțumesc, mulțumesc tuturor, noapte bună!